Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. We start with our... Bună ziua! Începem reuniunea Comisiei ITRE cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt comentarii, putem adopta ordinea de zi fără niciun fel de modificare. Iar la sfârșit avem un punct de diversă. E foarte ușor să adăugați tot ce doriți. Dacă nu sunt comentarii, trecem la punctul 2, anunțuri ale președintelui. Primul anunț, cel mai important dintre toate, punctul, punctele 5 și 6 din ordinea de zi, vor fi schimbate ca ordine, adică vom începe cu schimbul de vederi cu domnul Patrick Kai, directorul Agenției pentru Siguranța Aviației și după aceea domnul Langen, colegul nostru, va prezenta raportul privind aviația datorită prezenței la Econ a unor persoane importante din această cauză, colegul Langen nu va putea fi prezent la momentul inițial prevăzut, așa încât trebuie să facem această schimbare de ordine. Iar acum, audierea comisarului dezemnat e foarte important. Pe 15 mai 2017, domnul președinte Juncker a trimis Parlamentului o scrisoare în care ne-a informat privind nominalizarea doamnei Maria Gabriel în postul de comisar desemnat. Conform regulilor de procedură, audierile comisarilor desemnați sunt organizate de conferința președințelor, dar noi, Comisia ITRE, am putea să răspundem de această audiere. Președintele și coordonatorii comisiilor relevante se vor ocupa de organizarea acestei audieri. Dacă această audiere va fi atribuită Comisiei ITRE și probabil că așa se va întâmpla, e asta aproape evident că așa se va întâmpla, va fi responsabilitatea noastră, înainte de începutul vacanței de vară, să organizăm această audiere cu comisarul desemnat, doamna Maria Gabriel. Totuși, o să confirmăm detaliile. După cum știți, domnul Oettinger care împărțau această răspundere cu colegii noștri de la cultură și educație. Probabil va fi absolut aceeași situație de data asta. Acestea au fost anunțurile. Iar acum o să trecem la punctul 3 din ordinea de zi, prezentarea raportului special al Curții Europene de Conturi privind susținerea europeană pentru dezafectarea nucleară, un schimb de vedere cu domnul Phil Wynne, Owen, care este reprezentant al Curții Europene de Audit. Vă salutăm, vă urăm bine venit la Parlamentul European. Ne bucurăm că putem să vă ascultăm. E foarte important ce ne veți spune dumneavoastră. Dezafectarea este o chestiune extrem de importantă pentru noi. A început acum vreo 10 ani Acum uh, ne aflăm în perioada post-dezafectare și așteptăm să vă ascultăm. Domnul Phil Wynne Owen, sunteți decanul primei camere a Curții Europene de uh, Conturi și vă ocupați de utilizarea uh, durabilă a resurselor naturale. Ați terminat Universitatea Oxford, dar și London Business School, și, de asemenea, sunteți absolvent de științe economice de la Harvard. Ați uh, activat în administrația publică britanică în calitate de director general al uh, Departamentului pentru Energie și Schimbare de Clime. Absolut extraordinar. Din ianuarie 2014 ați devenit uh, membru al Curții Europene de Conturi. Aveți cuvântul, domnule. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru prezentare. Bună ziua! Voi folosi diapozitivele pe care le vedeți pe ecran. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta acest raport special uh, lângă noi, în stânga, se află domnul Pecă Olander, care este auditor și fost inspector în materie nucleară a fost o persoană foarte importantă pentru acest studiu. Raportul a fost publicat pe 20 septembrie 2016 și l-am prezentat uh, Comisiei de Control Bugetar pe 29 noiembrie, tot la Parlamentul European. De asemenea, l-am prezentat la un seminar intitulat Dezafectarea nouă provocare pentru siguranța nucleară, tot la Parlament, pe 6 februarie anul acesta. Și mai recent am prezentat la conferința Uh, din Parlamentul uh, lituanian pe 20 aprilie. Deci mă cer, uh, vă cer scuze celor care m-au ascultat de mai multe ori. Mă voi referi la această acțiune de audit, la constatări. A fost, de fapt, o acțiune de urmare a acțiunii din 2011. A analizat evoluțiile în cei cinci ani acoperă o perioadă până în aprilie 2016. Fără îndoială că au avut loc evoluții în anii de când s-a încheiat misiunea de audit, dar considerăm că natura dezafectării nucleare este extrem de importantă și constatările sunt importante. Închiderea și dezafectarea reactoarelor nucleare de proiect uh, sovietic din aceste trei state membre a fost o condiție de aderare. Lituania are o provocare foarte mare pentru că este un stat membru mic care nu are niciun fel de activitate de energie nucleară, are de dezafectat uh, două reactoare ca la Cernobâl, ceea ce nu s-a mai făcut niciodată până acum. Uniunea Europeană a fost de acord să asigure susținere financiară din 1999 până în 2020, susținerea financiară pentru dezafectarea nucleară din aceste trei state membre va însemna 3 miliarde de euro. Lituania va primi cam jumătate din această sumă. Am examinat progresele făcute din 2011, când am publicat ultimul raport Iată aici principala uh, problemă a misiunii de audit și nu voi citi. Uh, ne-am referit la conformitate, uh, nu ne-am referit la chestiuni de siguranță, ne-am Uh, referit și la chestiuni de achiziții publică. Nu am dat niciun fel de declarație nici împotriva, nici uh, în favoarea energiei nucleare și nici apropo de mixul energetic al statelor respective. Cum s-a dezvoltat, uh, cum s-a desfășurat această misiune? Am vizitat cele trei țări. Eu am fost în Lituania, în Bulgaria, m-am întâlnit cu comisarii, și cu uh, persoane de la Bird și am vizitat și uh, primul depozit geologic de deșeuri nucleare din Finlanda. Am constatat că s-au făcut progrese din 2011. Dezasamblarea în zonele cu uh, radiații minime, zona turbinelor, de exemplu, Uh, este aproape gata, dar e vorba de zonele cu radiații înalte, cum ar fi dezasamblarea reactorului. Acolo sunt probleme foarte mari. Am ajuns la concluzia că fondurile europene pentru dezafectare nucleară nu au creat, nu au de fost stimulentul respectiv necesar pentru dezafectarea la timp și eficientă din punct de vedere al costurilor. La sfârșitul lui 2015 nu erau atinse toate rezultatele uh, prevăzute de Comisia Europeană pentru închiderea definitivă a acestor obiective. E vorba de unitățile 3 și 4 din Bulgaria, lucru care s-a făcut la jumătatea anului 2016 după închiderea uh, misiunii de audit. Cât privește gestionarea deșeurilor, s-au făcut niște progrese dar multe proiecte de infrastructură uh, au întârzieri. Avem trei exemple în acest sens. Cele mai mari întârzieri sunt în Lituania. Din 2011 data a fost uh, amânată pentru încă 11 ani sunt uh, foarte multe provocări în toate cele trei țări, cum ar fi exemplele acestea de proiecte majore care sunt întârziate în toate statele membre, privind soluțiile finale pentru uh, combustibilul nuclear uzat și pentru zonele de înaltă uh, problematică de radiații, nu sunt încă rezolvate. Costul total va fi de cel puțin 5,7 miliarde de euro, iar diferența de finanțare dintre finanțare și sumele existente în Lituania a crescut la 1,2 miliarde de euro din 2011, pe lângă cele 28 de milioane în Bulgaria și 92 de milioane în Slovacia. Statele membre și finanțarea din partea statelor membre rămâne foarte limitate, a scăzut uh, numărul personalului. De exemplu, în Lituania se mai folosesc uh, fonduri pentru a asigura plata personalului care se ocupă de menținerea instalației și nu de dezafectare. Niciun plan de dezafectare nu specifică costurile totale, nu sunt incluse costurile totale pentru eliminarea combustibilului uzat deci am estimat noi costurile totale. Dacă vă uitați pe coloana din acest tabel, veți vedea că prima linie din colțul din dreapta sus ne arată că e vorba de costuri de 6,7 miliarde de euro pentru dezafectarea acestor reactoare nucleare. Dar dacă ne gândim și la eliminarea finală a combustibilului uzat, se vor dubla sumele până la 11,4 miliarde, două rânduri mai jos, după cum vedeți în tabel. Am văzut și care este evaluarea comisiei apropo de îndeplinirea condiționalităților ex ante. Lucrul acesta este neadecvat pentru că, de fapt, costurile finale nu sunt întotdeauna recunoscute în prevederile acestor plate și nu sunt uh, avute în vedere în contabilitate, ceea ce limitează transparența și împiedică capacitatea autorităților să-și asume răspunderea să facă planurile necesare. Comisia a răspuns la raportul nostru și a spus că se așteaptă îndeplinirea acestor două evaluări până la sfârșitul anului 2016. Uh, amândouă au apărut evaluarea planurilor naționale de gestionare a deșeurilor nucleare a apărut acum două săptămâni. Ce este de făcut? Am făcut opt recomandări care apar în recomandările următoare. Mă voi referi doar la câteva dintre ele, mă voi referi la finanțare, Recomandarea numărul 2, prima parte referitoare la eliminarea finale, Comisia trebuie împreună cu statele membre să analizeze opțiunile pentru eliminarea combustibilului uh, uzat și a deșeurilor, inclusiv orice soluție europeană sau regională, ținând cont de siguranță, securitate și de uh, analiza cost-eficiență alternativelor. Comisia trebuie să includă această chestiune în primul raport adresat Parlamentului European privind aplicarea directivei de gestionare a deșeurilor nucleare. În ce privește finanțarea, am făcut trei recomandări, 3, 4 și 5. Cele trei state membre trebuie să recunoască rolul și să asigure faptul că principiul poluatorul plăcește este respectat și să folosească fonduri naționale pentru a acoperi costurile de dezafectare și ca și costurile eliminării finale, atât în perioada curentă de finanțare și în viitor. Recomandarea 4. Comisia trebuie să sporească cofinanțarea la nivel național în perioada 2014-2020. De asemenea, recomandarea numărul 5, am recomandat uh, să se adopte, uh, să se uh, întrerupă aceste programe de finanțare dedicate Lituaniei, Bulgariei și Slovaciei după 2020 vreau să citim toată recomandarea să fie foarte clar. Am spus că dacă e nevoie de fonduri europene după 2020 atunci s-ar putea să fie unul sau mai multe dintre cele trei state membre orice finanțare europeană propusă de comisie și aprobată de legiuitor trebuie să include stimulentele corecte pentru a continua dezafectarea, inclusiv prin limitarea în timp și prin ideea de a fi bazate pe niveluri de cofinanțare din statele membre, niveluri potrivite. O manieră de a face acest lucru ar fi să ne gândim la lărgirea accesului la fondurile europene structurale și de investite pentru a permite cuprinderea dezafectării nucleare în aceste fonduri, cu îndeplinirea condițiilor menționate. Mă voi opri aici, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. A fost foarte clar, foarte concis suficient de scurt și putem începe imediat uh, discuția asupra acestei chestiuni. Domnul Fox, pentru ECR, are cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această prezentare oaspetului nostru. Uh, pentru prezentare foarte clară. În primul rând, ați putea să ne spuneți care, sunt, care este răspunderea juridică a Uniunii Europene față de aceste trei reactoare, care, din câte am înțeles eu, uh, au făcut parte din uh, negocierile de preaderare cu aceste trei țări, cu aceste țări, dar avem uh, posibilitatea de a scrie un cec în alb sau există o, o limită în timp și vreau să știu cât Uh, de obligați să plătească sunt uh, contribuabilii europeni pentru aceste trei reactoare. Apoi, în timpul, în uh, raportul dumneavoastră ați spus că acest program nu a creat stimulentele necesare. E ca și cum s-ar spune, iată aici o pungă plină de bani europeni și cele trei state membre i-au aruncat în stânga și în dreapta, fără să controleze nimeni și fără să chipzuiască ce se va întâmpla la uh, sfârșit. Iar apoi, recomandarea 4. A spus că Comisia trebuie să sporească cofinanțarea națională și să definească clar, prin decizia sa, uh, condițiile de derogare excepționale în care se pot finanța pe deplin proiectele. După părerea mea, acest program pare să fie o excepție, dar nu o excepție prea bună pentru contribuabili. Ați putea să ne spuneți mai multe despre aceste lucruri? și uh, ca uh, auditor și ca persoană care are grijă de baierele uh, pungii publice, vreau să ne dacă aveți o idee cam câți bani s-au cheltuit până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnul Coclicec de la GUE are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, este foarte important să se controleze modul în care se cheltuiește banul public. Dar, poate că este și mai important ca uh, cei care au negociat aderarea acestor noi state membre, cei care uh, le-au obligat să dezafecteze, să închidă aceste trei reactoare, să arate cum au evoluat lucrurile în aceste trei țări. Comparabil cu o situație similară care a avut loc în Germania. Poate nu ați înțeles, spune vorbitorul. Trebuie să comparăm procedura de dezafectare care a avut loc în Germania care se desfășoară rapid, chiar dacă Germania are unele probleme în ceea ce este aprovizionarea energetică, și să facem o comparație între solicitările făcute uh, acestor trei țări și să vedem și ce promisiuni s-au făcut bulgarii. Fiindcă în Bulgaria a existat un plan de pregătire a unei uh, noi centrale nucleare și deocamdată nu se vorbește deloc despre modul în care trebuie să se uh, asigure că va putea, co- va putea construi această nouă centrală Bulgaria și costurile la energie electrică au de suferit din cauza acestor acțiuni, iar acel, acest, uh, același lucru este valabil și în țările baltice, fiindcă uh, aceste reactoare erau principala sursă de energie. Deci, cine este răspunzător, aș vrea să știu, pentru această greșeală? Vă mulțumesc. Și ce recomandări aveți dumneavoastră? Cum uh, putem să îmbunătățim lucrurile? Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să adaug și eu câteva întrebări. În Europa mai există și alte reactoare nucleare care vor fi dezactivate, dezafectate. Asta ar putea fi oare o, un prilej de a suscita un oarecare interes economic în mediul de afaceri? Și, dacă îmi permiteți o altă întrebare, programele de finanțare europeană, ați spus, nu au uh, creat stimulentele necesare. Cum putem să îmbunătățim noi lucrurile? Adică în ceea ce privește stimulentele oferite pentru dezafectare. Și, ultima întrebare, după dezastrul de la Fukushima, am elaborat noi reguli și regulamente în ceea ce privește securitatea centralelor nucleare în Europa. Vreau să vă întreb dacă lucrurile s-au făcut în conformitate cu noile regulamente sau sau uh, au rămas în picioare cele vechi pe alocuri? Fiindcă la început, dacă mi-amintesc eu bine, înainte de Fukushima, Comisia a luat unele măsuri. Deci cum stau lucrurile din punct de vedere, ale, din punct de vedere al noilor regulamente? Și aș dori să adresez o întrebare și Comisiei Europene. Aș dori să Întreb dacă reprezentantul comisiei, domnul Gerasimos Thomas, dorește să um, spune câteva cuvinte. Director general ajunct de la DG Energy. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să uh, mulțumesc uh, membrului Curții de uh, Conturi pentru acest raport și colaborat excelent și comisia a acceptat aproape toate recomandările. Vreau să spun câteva cuvinte în ceea ce privește lucrurile care s-au întâmplat de la audit, în primul rând, recomandările se referă la aceste programe de dezafectare pentru aceste trei țări și, în mare parte, și unele recomandări se referă la dezafectare în general. În ceea ce privește acum cele trei programe de dezafectare, Comisia a definitivat studii interne și externe care au confirmat că ai ex ante conțineau și estimări de costuri și pachete financiare potrivite la uh, momentul acela, în momentul în care a avut loc auditul, aceste lucruri nu erau, uh, nu fusese înscrise în documente, dar acum asta s-a făcut deja în trecut și concluzia este că nu există o lacună financiară la nivelul CFM-ului anual, iar estimările de cost sunt corecte fiindcă au fost uh, încheiate după audit. În al doilea rând, Comisia a, și-a sporit transparența, transparența în ceea ce privește aceste trei programe și am publicat un raport anual care a fost uh, transmis Parlamentului și Consiliului, iar cel pe care va fi transmis, iar cel pe 2016 va fi gata înainte de vacanța de vară și va oferi informații suplimentare. În al treilea rând, Activitatea noastră și, și accentul pe care l-am pus noi s-a făcut pe siguranță, ca, um, așa cum cerea și una dintre recomandări. Am eliminat elementele uh, neprincipale ale asistenței noastre și ne-am concentrat intervenția și programele asupra siguranței nucleare. Uh, în general, ne-am asigurat și vom asigura până în 2020 că procesul de dezafectare va fi irreversibil, iar în cazul Lituanii au uh, apărut unele uh, chestiuni. Noi uh, am vorbit cu autoritățile lituaniene pentru a pune capăt disputelor și litigiilor care au întârziat procesul, iar acum avem, suntem, înap- suntem, înap- suntem înapoi în grafic cu acest uh, proces uh, de eliminare a combustibilului care a început anul trecut. Acum, cele trei state membre care beneficiază de aceste programe nucleare au transpus în legislația națională noua directivă privind uh, deșeul radioactiv și au, de, au înaintat la timp rapoarte privind programele naționale și au răspuns întrebările comisiei. Deci, pentru aceste trei state membre, putem spune că fac tot ce le stă în putință pentru a pune pe primul loc uh, transparența și aplicarea legislației secundare. Acum, în ceea ce privește cofinanțarea. În acest CFM, cofinanțarea este în creștere, mai ales ca urmare a recomandărilor um, curții, iar în Slovacia, de pildă, cofinanțarea a crescut cu 4,5% din 2015 2000, până în 2016. În Lituania a crescut de la 17,6% în 2015 până la 26% în 2016 deci creșterea este uh, consecventă în Lituania, unde nivelul era scăzut. După 2020 nu mai există obligativitate juridică de a oferi în continuare asistență prin aceste trei programe. Avem o revizuire la de la jumătatea perioadei și o evaluare a impactului pentru a vedea dacă este nevoie de uh, asistență suplimentară sau dacă este nevoie în toate cele trei cazuri, dar ne-am asigurat că statele membre vizate au resursele necesare la dispoziție și pot să financeze după uh, 2020 continuarea programului de dezafectare dacă e nevoie. Și nu în cele din urmă, așa cum a spus uh, și membrul curții, acum două săptămâni s-a publicat raportul uh, către uh, Consiliu și Parlament în ceea ce privește situația deșeurilor în Uniunea Europeană și, în ceea ce prive, și uh, privind combustibilul uzat și am subliniat provocările care se confruntă statele membre în ceea ce privește finanțarea adecvată, transparența aferentă finanțării și procesul decizionar în ceea ce privește deșeurile. Acesta este un prim uh, raport, va fi publicat din 3 în 3 ani și vom putea astfel să facem presiune și să subliniem, să aducem la iveală problemele în fiecare stat membru și uh, cu mare plăcere, cu altă ocazie, vom putea discuta despre acest raport. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule director general. Domnul Henkel. Mulțumesc. Am o întrebare către comisie. Nu înțeleg uh, recomandarea 2A. După mine există mai multe opțiuni. Unu, că fiecare țară este răspunzătoare în ceea ce privește eliminarea deșeurilor nucleare. Așa, există responsabilități clare ceea ce este un avantaj, dar pe de altă parte, dezavantajul este că poate țara respectivă nu dispune de locul potrivit. În al doilea rând, se, am, s-ar, hotărâ, s-ar putea hotărâ să avem un loc comun la nivel euro, un loc la nivel european hotărât, ceea ce înseamnă că se ocupă comisia de asta, dar uh, s-ar putea, pe de altă parte, să găsim un loc foarte bun de eliminare a deșeurilor. Și a treia alternativă ar fi să uh, găsim chiar uh, un loc și mai potrivit în afara Uniunii Europene. Australia, de pildă. Întrebarea mea este când, ce, când se va face această recomandare, ce va face Comisia, dat fiindcă există aceste trei posibilități? Am acceptat uh, în recomandarea curții, dar până la urmă curtea, uh, curtea poate explica uh, ce s-a avut în vedere, dar noi, din partea noastră, am acceptat să lansăm o dezbatere. Directiva privind deșeurile radioactive spune foarte clar că statele membre, în statele uh, opera, care, de operare au această, răspuns, această răspundere de eliminarea deșeurilor. Și această directivă obligă statele membre de a lua decizii în ceea ce privește eliminarea finală. Deci statele membre trebuie să ia această hotărâre. Dar se poate să se ajungă la soluții bazate pe bază de colaborare în Europa, uh, și noi am încurajat, să spunem așa, statele membre să discute, să dialogueze, să vadă dacă se pot găsi soluții regionale. În Europa, de pildă, săptămâna trecută am avut uh, Forumul uh, European de Energie Nucleară la Praga și am avut mai mulți vorbitori din mai multe state membre și experți care uh, au argumentat pro și contra. Trebuie să ne gândim și la următorul lucru. Deșeurile radioactive nu sunt o problemă doar pentru țările care produc uh, energie din surse nucleare. Deșeurile nucleare uh, vizează toate țările, fiindcă provin din, de la aparatura medicală și așa mai departe. Deci există în toate țările deșeuri uh, nucleare, chiar țări care nu produc energie nucleară au cantități foarte mari de deșeuri nucleare, deci această idee a unui centru de eliminare comun este importantă, însă decizia uh, Uh, și răspunderea o au operatorii în statul, din statul membru unde se produc deșeurile, chiar dacă acesta este depozitat uh, intermediar altundeva, răspunderea îi uh, revine operatorului și celui care, producătorului inițial. Asta nu înseamnă că două state membre nu ar putea să um, accepte să uh, partajeze răspunderea privind deșeurile radioactive. Am lansat dezbaterea la nivelul statelor membre, la nivelul experților și vreau să vă spun că unele state membre la această conferință despre care v-am vorbit și-au exprimat interes în acest sens și chiar în legislația națională există state membre care au arătat că că sunt deschise la răspunderea, la posibilitatea de a găsi soluții comune cu țările vecine. Asta nu înseamnă că pur și simplu le uh, ducem în afară. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, să vă rog pe dumneavoastră care reprezentant al Curții de Conturi să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. O să răspund la toate întrebările adresate pe rând și Mulțumesc și Comisiei pentru că deja s-a răspuns la unele întrebări. În primul rând, domnule Fox, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Acum, răspunderea juridică a Uniunii Europene în ceea ce este aceste trei reactoare, ați primit deja răspunsul foarte clar din partea Comisiei. Comisia consideră, deci, că nu are o, că nu va, are o răspundere după 2020 eu aș adăuga aici că evaluarea de impact a Comisiei din 2011 deja spunea că finanțarea nu va mai continua după 2020 și în, în raport am ținut cont de acest lucru. Cum în numele colegilor din Lituania, vreau să vă spun că în prezentarea mea am spus că e vorba de un stat membru mic uh, cu o problemă foarte mare cu reactoare de tip uh, Cernobâl 2 și dacă ar fi aici, știu că miniștrii lituanieni ar, uh, ar aduce în discuție articolul 3 din protocol al uh, tratatului de aderare, care, după părerea lor, uh, reprezintă o obligație din partea Uniunii Europene. Eu nu comentez aici, dar vreau să vă spun uh, că există o, o problemă în ceea ce privește interpretarea tratatului de aderare a Lituaniei. Poate că se vrea să spună mai multe lucruri aici, dar noi, am, în ceea ce privește recomandarea 5, am spus foarte clar uh, lucrurile și aici Aici ajung la întrebarea, a doua întrebare și anume dacă dacă s-a cheltuit banul public cum trebuie. Până acum vreau să vă spun că recomandarea numărul 5 este foarte dură. Nu spunem adesea, dar spunem câteodată că un mecanism de finanțare ar trebui să fie încheiat pur și simplu. Și în uh, recomandarea 5 se spune acest lucru, că acest mecanism de finanțare ar trebui să fie închis uh, în 2020, fiindcă nu se creează stimulentele necesare, iar uh, mai în raport există foarte multe mm, probleme, întârzieri, mai ales în uh, Lituania și uh, decalajul de finanțare este, se cască din ce în ce mai mare. Iată de ce noi nu considerăm că această, această schemă de finanțare a creat stimulentele necesare uh, deci aceasta este o critică financiară foarte dură. Domnule Colicec, vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Ați uh, vorbit despre compararea procesului de dezafectare din Germania cu Bulgaria, cu procesul din uh, Bulgaria și alte reactoare ex-sovietice, nu uh, am auditat procesul din Germania, deci eu acum vorbesc numai despre cum privesc eu lucrurile și poate comisia vrea să adauge ceva. Singurele reactoare care au fost deza- dezafectate pe deplin în Uniunea Europeană sunt germane, iar uh, costul acestor, uh, acestui proces a fost de peste un miliard de euro pe reactor. Dacă ar fi fost reactoare sovietice, Uh, atunci ar fi putut să facem o comparație de preț, dar lucrurile nu stau așa. Și vreau să vă spun că reactoarele germane sunt diferite de aceste reactoare fost, din fostul RSS. Deci lucrurile sunt diferite și chiar dacă auditul nostru ar fi ținut cont de reactoarele din Germania, ar fi fost greu să avem o comparație de costuri. Dar, fără îndoială, este adevărat că Germanii au cea mai mare experiență la dezafectare și uh, poate expertiza lor uh, ne va ajuta în viitor. Domnule Buzec, m-ați întrebat despre uh, dezafectarea în alte părți ale Europei și dacă n-ar putea reprezenta o oportunitate economică. Vă sunt foarte recunoscător pentru această întrebare, pentru că în raportul din 2017 spunem că până la sfârșitul lui 2015 erau 129 de um, reactoare nucleare în operație și 91 au fost închise și uh, s-au fost dezafectate cu totul. Multe dintre aceste reactoare vor fi închise până în 2025 și ne gândim la oportunități de afaceri și de la crearea de locuri de muncă, dar pentru că dezafectarea, într-un fel, e asemănătoare construirii, pentru că e vorba de contracte foarte mari, de multe locuri de muncă și în acest punct de vedere putem privi dezafectarea ca pe o oportunitate de afaceri. Sigur, sunt foarte multe de făcut și uh, putem încerca să folosim aceste um, oportunități de creare de locuri de muncă și oportunități de afaceri. În ceea ce privește stimulentele, când am spus că până acum acest program nu a creat stimulentele potrivite, sigur, mulți dintre dumneavoastră știți că multe dintre fondurile europene uh, vin mână în mână cu cofinanțarea uh, din partea statelor membre mai ales uh, fondurile structurale. Noi credem că trebuie create stimulentele potrivite. Să dăm oamenilor bani uh, Uh, fără niciun fel de condiții, uh, nu e o idee bună. Trebuie ca tot să se implice atunci când uh, și să-și asume o anumită, un anumit grad de răspundere când primesc um, finanțare europeană. Pentru că atunci când um, există o miză și din partea ta, ești mai interesat să duci proiectul la capăt cu succes decât atunci când primești bani fără niciun fel de condiții. Aveți dreptate când spuneți că uh, tratatul de aderare a fost semnat înainte de dezastrul de la Fukushima. și deja nu mai discutăm dacă uh, acest este, dezafectarea acestor uh, reactoare este necesară în lumina evenimentelor din Japonia. Ideea este că uh, aceste uh, reactoare nu aveau protecția necesară uh, ca răspuns la um, întrebarea domnului Henkel, la care a răspuns de fapt comisia. Noi am fost uh, preocupați de cât de mult a rămas de făcut când vine vorba de depozitarea definitivă. E vorba de trei state membre, unul foarte mic și partea de depozitare definitivă este deocamdată în starea de, în etapa de design. Să nu uităm că aceste uh, deșeuri radioactive provin din toate statele membre, iar jumătate dintre statele membre uh, au industrie nucleară și nu uh, dorește nimeni uh, să sape o groapă în curtea din spate și să îngroape acolo deșeuri nucleare. Mai mult decât atât, în anumite state membre, condițiile uh, Uh, geologice nu permit acest lucru. De aceea, Comisia, în documentul publicat acum două săptămâni, lansează uh, un dialog cu statele membre pentru a vedea dacă se pot găsi soluții la nivel euro, uh, regional. Acest lucru se petrece în contextul pieței interne a energiei au fost analizate uh, soluții regionale pentru mai multe uh, provocări um, în cadrul um, legate de piața unică a energiei și uh, poate găsim soluții uh, posibile și în ceea ce privește depozitarea definitivă a deșeurilor nucleare. Vă mulțumesc, domnule uh, Win Owen. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră alături de noi și pentru uh, ideile pe care le-ați prezentat. Uh, un comentariu. Uh, declarația dumneavoastră nu este întru totul corectă, pentru că aceste reactoare din Germania și reactoarele sovietice sunt de fapt de același fel învălzesc apă cu ajutorul unor elemente instalate într-o zonă protejată. Și trebuie să discutăm ce tip de protecție trebuie asigurat. Dacă nu este nicio problemă cu aceste elemente de încălzire, Uh, ele uh, pot fi reciclate, iar restul tratat ca material radioactiv. Dacă ar fi să comparăm aceste reactoare demodate, indiferent um, ce folosesc pentru încălzire, până la urmă problema sunt acele deșeuri radioactive care trebuie depozitate undeva? Asta a fost întrebarea mea și dumneavoastră nu mi-ați răspuns. Ha, îmi cer scuze pentru întârziere. Cred că există o problemă specifică privind închiderea reactoarelor după perioada de negociere. Dumneavoastră aveți dreptate. Este o oportunitate uriașă pentru crearea de locuri de muncă dar problema este că nimeni nu are suficienți bani să plătească pentru aceste locuri de muncă. Dacă ă, construiești, de exemplu, turbine pentru energie eoliană, trebuie să pui bani deoparte pentru dezafectare. Dar acest lucru nu s-a întâmplat cu centralele nucleare. Și sunt foarte mânios uh, și foarte supărat pe comisie, pentru că în 2004 uh, eram raportor pentru directiva privind energia și uh, am introdus un amendament pentru că acum 15 ani știam că nu există fonduri economisite pentru uh, dezafectare. În acel moment, Comisia a transmis o uh, declarație scrisă <clears throat> promițând un act legis- că va veni cu un act legislativ care să rezolve problema. Acum, după 15 ani, ne confruntăm cu un uh, deficit uriaș, la nivel de miliarde. Și până la urmă, contribuabilii vor trebui să uh, plătească. Este o mare problemă a pieței interne, iar uh, Comisia nu a luat până acum niciun fel de măsuri pentru uh, corectarea situației. Acestea au fost ultimile întrebări, spune domnul președinte, iar acum așteptăm ultimile răspunsuri. În primul rând trebuie să îmi cer scuze uh, domnului Kolicek aveți dreptate. Noi nu, ar fi trebuit să spun doar că nu am auditat uh, um, reactoarele germane. Așa că um, îmi cer scuze pentru răspunsul pe care l-am dat. Sunt convins că dumneavoastră cunoaște situația chiar mai bine decât noi. Poate Um, există anumite uh, asemănări cu um, reactoarele din Bulgaria și Slovacia, dar nu sunt asemănătoare cu cele din Lituania. Acolo avem noi marea, marea problemă. Și uh, voi da, voi răspunde și la ultima întrebare. Vis-a-vis -vis de recomandarea numărul 8, un bun punct de pornire sunt transpar transparența și claritatea. trebuie să ne asigurăm că cineva preia responsabilitatea. E un punct important de plecare. Și noi spunem foarte clar acest lucru în raport, pentru că ne-a fost adeseori dificil să stabilim exact uh, cine era responsabil pentru anumite elemente ale uh, programului. Domnul Gerasimos Thomas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, mulțumesc membrilor comisiei pentru întrebările uh, adresate. Cred că situația s-a îmbunătățit în ultimul timp. Am publicat săptămâna trecută un raport către Consiliu și Parlament privind progresele înregistrate uh, în uh, punerea în aplicare a directivei privind deșeurile radioactive. Este pentru prima oară când publicăm acest raport și cred că um, e nevoie de uh, dezbateri ulterioare. În acest raport însă comunicăm faptul că, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la toate statele membre, costurile sunt estimate la circa 400 de miliarde de euro. Este pentru prima oară când strângem informații de la statele membre în ceea ce privește costul uh, gestionării uh, combustibilului uzat și a uh, deșeurilor, de, deșeurilor radioactive. Consiliul, în procesul de codecizie, nu a insistat sau nu a acceptat propunerea Comisiei de a avea un sistem armonizat de raportare. A trebuit noi să recalculăm uh, niște cifre, dar acestea sunt costurile estimate, uh, care sunt fondurile necesare în acest moment și vom uh, uh solicita statelor membre să ia măsuri în acest sens și vom uh, republica un vom publica un, un uh, alt raport în uh, trei ani astfel încât uh, aceste informații vor deveni mai transparente. Mulțumesc, uh, domnule uh, director general, mulțumesc, domnule Win Owen, pentru prezentarea dumneavoastră. A fost foarte interesantă pentru noi din punct de vedere al siguranței cetățenilor. Vă mulțumesc. Iar acum, următorul punct de pe ordinea de zi performanța <laughs> energetică a clădirilor, un, uh, o parte a pachetului de iarnă. Avem un proiect de raport privind uh, performanța energetică a clădirilor. Raportor este domnul Benson. Este uh, primul uh, raport din cadrul pachetului o energie curată pentru toată lumea, analizat de comisia noastră. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și raportorilor din umbră, uh, mulțumesc comisiei și actorilor implicați în uh, pregătirea acestui raport. Aș vrea să mulțumesc în mod special raportorilor din umbră care au participat la întocmirea acestui raport încă de la bun început. Dorim ca Uh, Uniunea Europeană să-și respecte țintele asumate pe plan internațional um, clădirile cu o bună performanță energetică sunt foarte importante pentru, asigura, pentru îmbunătățirea securității energetice, pentru a scădea um, facturile la energie pentru consumatori și să asigure condiții de viață și de muncă mai bune și să crească um, um, numărul de locuri de muncă, mai ales pentru IMM-uri. Acest proiect de raport se uh, concentrează asupra trei elemente. Să asigure un grad mai mare de asumare din partea statelor uh, membre, să asigurăm uh, um, mobilitate și să oferim uh, stimulentele potrivite pentru renovarea clădirilor. În ceea ce privește angajamentele statelor membre, propun să clarificăm uh, faptul că dorim o economie decarbonizată și foarte eficientă din punct de vedere energetic. trebuie să respectăm situația specifică a fiecarei uh, țări și, de asemenea, principiul subsidiarității. Noi uh, venim cu sugestii pentru a uh, evita um, stimulentele divergente și pentru a încuraja um, renovarea clădirilor. Avem nevoie de mai multe fonduri private statele membre trebuie să specifice felul în care uh, planurile naționale încurajează renovarea clădirilor uh, și să asigure că acest lucru se face eficient din punct de vedere al costurilor. Cred că uh, suntem foarte ambițioși când Uh, ne gândim la transport ca parte a efortului de decarbonizare. Dar uh, propunerea Comisiei privind infrastructura pentru e-mobilitate a creat anumite îngrijorări privind uh, durabilitatea, prețurile și stimulentele. De aceea mm, propunem să ne concentrăm asupra renovării clădirilor existente, să ne asigurăm că renovarea clădirilor nu este subminată. În ceea ce privește um, instalarea de cabluri sau tuburi pentru um, vehiculele electrice și acesta este un punct abordat aici. În final, stimulentele pentru renovarea clădirilor Aici trebuie să clarificăm o chestiune. Se pare că există îngrijorări um, sunt, um, se spune că aceste renovări se fac doar pentru cei bogați. Dar noi nu vorbim aici doar despre izolarea termică a clădirilor, folosind uh, tehnologii foarte uh, costisitoare. Eu cred că există uh, o serie de modificări puțin, costin, puțin costisitoare care ar ajuta pe proprietarii clădirilor. De exemplu, o valvă pentru un termostat uh, se amortizează foarte repede. Trebuie să utilizăm toate instrumentele disponibile. Nu merită să uh, renovăm fără nicio logică. Sugerez în acest proiect de raport că anumite elemente pot fi contraproductive când vine vorba de stimulentele pentru renovare. Lipsa de transparență în ceea ce privește cerințele de inspecție și agregarea calculelor privind performanța clădirilor. Aș vrea să spun că aștept cu nerăbdare să cooperez în continuare cu raportorii din umbră, cu colegii, cu comisia și cu actorii implicați. Salut uh, discuția amendamentelor înainte de data pentru vot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Intervenție fără microfon. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să pot mulțumi raportorului care a făcut progrese cu acest proiect de raport și s-a arătat gata să colaboreze încă dinainte cu raportorii din umbră. Mă bucur pentru acest lucru. S-a referit la sărăcia energetică și este important pentru grupul nostru să analizăm sărăcia energetică în acest dosar și să facem propuneri concrete. Când o țară, un stat membru pune la punct o strategie de renovare trebuie să se refere și la clădirile care au performanțe scăzute. Susțin această idee și cred că grupul meu va trimite niște amendamente pentru a face față sărăciei energetice, care e diferită în diferitele state membre, dar este foarte importantă. Apropo de ideea că, de fapt, locuințele sunt, reprezintă o nevoie de bază a cetățenilor. Cât privește clădirile noi, raportorul încearcă să accelereze renovarea. Știm că 48% din uh, energia uh, utilizată este, merge în uh, parcul de clădiri, deci trebuie să ne gândim și la schimbările de climă și să facem față cu acțiunile noastre pe care le iar mașinile electrice au nevoie de infrastructură și cred că este foarte bine să abordăm și problema infrastructurii, să o abordăm din punct de vedere al eficienței costurilor, mai ales atunci când se face renovarea. Comisia propune ca în 2025 toate locuințele nerezidențiale să aibă o infrastructură pentru mașinile electrice. E cam greu de realizat însă dar nu vreau uh, să diluăm prea mult uh, acțiunile acestea. Știm foarte bine că dacă cumpărăm o mașină electrică și nu există infrastructură, degeaba o cumpărăm. Și invers. E o ambiție pe care trebuie să o avem în vedere. Imaginea e foarte bună, imaginea generală, dar vreau doar să mă refer la coerența acțiunilor propuse și la eficiența costurilor pentru consumatori și pentru cei care locuiesc în aceste case. În uh, clădirile nerezidențiale, proprietarul este profesionist, trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că nu e vorba de casa ta, ci e proprietatea altcuiva, deci trebuie uh, să fie și ea îngrijită de un profesionist. Deci, în momentul în care se va pune problema controlului automat uh, al clădirii, uh, va fi nevoie de o altă imagine. De asemenea, avem avizul, proiectul de aviz de la Envi, care se referă și la calitatea aerului, așa cum se referă și raportorul ITRE, s-ar putea uh, să încercăm să nu provocăm uh, probleme noi apropo de eficiența sporită a clădirilor. Trebuie să analizăm această chestiune și să nu creăm probleme noi. Și în cele din urmă, aș dori să vă înaintez un amendament ca să vă gândiți la el și anume să combinăm sarcina noastră a I3, care noi ne ocupăm de energie, dar suntem și cei care ne ocupăm și de transportul și transferul digital. Deci e vorba de indicatorul de inteligență la care s-a referit și raportorul. Aș vrea uh, să includem și anume ideea că uh, rețelele de mare capacitate trebuie incluse în renovarea unei clădiri. Atunci când se face renovarea clădirii pentru eficiență energetică, în același timp ar trebui să vedem cât costă să se facă și conectarea acelei clădiri la conectarea prin fibră optică. Asta ar fi uh, un pachet care Uh, ar avea o, în vedere o directivă privind uh, parcul imobiliar modern din Uniunea Europeană. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun, pentru un raport echilibrat, un raport care ne mulțumește din multe puncte de vedere, se acordă multă atenție eficienței energetice Uh, ne bucură ideea de a include sănătatea și chestiunile care țin de uh, asigurarea uh, climatului intern. Considerăm că merită să discutăm și indicatorul de inteligență, pentru că e bine abordată problema în raport prin acte delegate. Este un concept foarte dinamic care are interpretări diferite, care are viziuni diferite în statele membre. Cred de asemenea că e foarte bine să ne gândim și la obligațiile statelor membre. Statele membre trebuie să își asume propria lor gândire din acest punct de vedere, ținând cont că există beneficii legate de eficiența energetică și legate de obiectivele uh, pe care le avem. Deci, ideea de a obliga statele membre să-și prezinte modul de abordare e un lucru foarte bun care apare în raport. Mă voi referi pe scurt la două chestiuni, și anume integrarea energiilor regenerabile și voi face câteva observații legate de finanțare. Se, e o discuție pe care trebuie să o avem privind standardul energetic de aproape de zero în ce, în ce măsură suntem de acord sau acordăm, uh, eu știu, un privilegiu creierii de energie la fața locului, mai ales energie regenerabilă, uh, se insistă asupra acestei idei în loc de a avea o abordare uh, orizontală și anume de optimizarea producției de energie. Cred că e o discuție pe care trebuie să o avem asupra acestei chestiuni. Standardul acesta de energie zero, aproape de zero, față de viziunea holistică care ar uh, integra și energia regenerabilă. Discuția aceasta este importantă atunci când discutăm despre factorul de energie primară. Și după părerea noastră, sau după, ar trebui să optimizăm uh, care ponderea energiilor regenerabile în parcul imobiliar. Trebuie să obținem proporția corectă, mai ales în ceea ce privește factorul de energie primară. Este o chestiune pe care o vom analiza în continuare din perspectiva ALDE. Și mai am câteva observații privind finanțarea. Este foarte important uh, să folosim potențialul existent, să utilizăm capitalul privat care solicită niște ținte pe termen lung, un fel de asigurare pentru investitori. Ideea că investitorii pot să investească sigur în acest sector al locuințelor, al construcției. Trebuie să găsim căi bune uh, de a investi, așa cum a făcut și Banca Europeană pentru investiții cu fondurile EFSI, ca să atragem capitalul privat și vom analiza și această chestiune uh, colaborând pe marginea acestui raport. În concluzie, e un raport foarte bun până în acest moment. Vom analiza câteva chestiuni privind integrarea energiilor regenerabile și, de asemenea, chestiunile referitoare la finanțare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Marcel Esi, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult domnului Benson pentru raportul prezentat, mai ales pentru faptul că e atât de cuprinzător și mai ales ne-a inclus și pe noi pe verzi, a folosit o metodologie transparentă foarte adaptată la acest subiect. Aș dori din partea noastră a vertelor să insist asupra trei chestiuni importante. Unu, viziunea globală, holistică, apoi ambiția și, în al treilea rând, dimensiunea omenească, umană, factorul uman. Voi începe cu ambiția, pentru că după acordul de la Paris, care a fost ratificat acum puțină vreme, trebuie să fim mai ambițioși. Nu putem rămâne la obiectivele pe care le avem deocamdată în raport trebuie măcar să ne gândim la 40% pentru eficiența energetică. În același timp trebuie să spor, sporim rata de renovare dacă vrem să atingem obiectivul de 40%. Trebuie să includem în renovare toate serviciile publice, dar și uh, clădirile sociale și să întărim strategia de renovare pe termen lung Uh, adică pentru noi sunt puncte foarte importante dacă dorim să avem o viziune înaltă pentru Uniunea Europeană, la înălțimea acordului de la Paris. În al doilea rând, viziunea globală pe care o solicităm, pentru că, evident, nu putem privi clădirile izolat. Clădirile fac parte uh, din mediul ambiental, fac parte din cartierul respectiv, deci trebuie să le vedem în relație globală. Putem ajunge la o eficiență energetică mult mai bună în felul acesta și putem scădea uh, și spori eficiența energetică a, întregului, a întregii zone în care se află clădirea. Ne gândim la sisteme energetice uh, foarte importante care să fie locale. Și aș vrea să fac două propuneri. În primul rând, privind standarda, standardul energetic de aproape de zero, trebuie să ne gândim și la cartierul respectiv și la nivelul cartierului trebuie să ajungem la acest uh, standard aproape de zero, nu numai la nivelul clădirii. Și apoi transportul nu numai transportul electric, ci și, în general, transportul care să fie durabil, este foarte important ca în fiecare clădire, în fiecare cartier, trebuie să ne gândim la persoanele, la transportul public, deci lucrul acesta trebuie să fie obiectivul central și să-l avem în vedere în toate reformele durabile. Și nu în ultimul rând, dimensiunea umană, ă, ați inclus aici ideea de sărăcie energetică, ni se pare extrem de importantă noi vom dori să întărim această parte, mai ales aspectele care țin de sănătate și vom întări și aspectele referitoare la formarea persoanelor care lucrează în aceste edificii rezidențiale sau nerezidențiale. În centrul reformei trebuie să fie cetățenii, persoanele care vor face revoluția energetică. Este extrem de important să ne gândim la două tipuri de participanți. Pe de o parte, cooperativele energetice, cooperativele de uh, locuințe, care sunt fundamentale pentru reformă, și apoi orașele, primăriile, primăriile care sunt agenții care fac revoluția energetică de jos în sus transversal este foarte important să avem această viziune, ținând cont de orientarea Uniunii Europene. Trebuie să vorbim de egalitatea dintre sexe în această reformă și, de asemenea, mai avem de făcut comentarii privind pașaportul propus aici, care ni se pare o e, propunere foarte bună, factorul de energie primară și aici avem e, uh, reforme, e, propuneri este foarte important, Căutec este foarte important, tehnologia de mică intensitate este foarte importantă, dar nu numai pentru uh, locuințele sărace, ci pentru toată populația, pentru că este foarte important să avem tehnologii adaptate pentru tot, toate locuințele și dorim uh, în toate amendamentele noastre să insistăm asupra acestei uh, idei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule coleg! Domnul Kilsilichiotis, în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și o să-i mulțumesc colegului nostru pentru proiectul de raport. Și, de asemenea, să reamintesc discuțiile foarte constructive cu raportorii din umbră. Pentru noi, renovarea clădirilor este o prioritate trebuie uh, să realizăm uh, în felul acesta obiectivele noastre și anume lupta împotriva schimbărilor de climă. Trebuie de asemenea să luăm măsurile de protecție a sănătății celor care locuiesc în aceste clădiri. Din perspectiva GUE, este foarte important să adoptăm măsuri pentru reducerea Uh, cheltuielilor care trebuie asumate de familii și să luptăm și împotriva sărăciei energetice. Să nu uităm că e un obiectiv important. Acum sunt 23 de milioane de familii în Europa care locuiesc în condiții de sărăcie energetică. Pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor, trebuie să facem în așa fel încât uh, costurile să fie uh, sustenabile, durabile și să și le poată permite. Trebuie să ne gândim la cei mai vulnerabili. Și, bineînțeles, să promovăm și să încurajăm utilizarea energiilor regenerabile. Pentru noi, inițiativa aceasta de finanțare inteligentă pentru clădirile inteligente este extrem de interesantă să firește trebuie să utilizăm fonduri publice pentru a încuraja utilizarea fondurilor private. Trebuie, de asemenea, să avem garanția că investițiile vor fi făcute acolo unde este nevoie, nu acolo unde uh, sunt investițiile cele mai rentabile. Pentru noi este important ca prioritatea să fie renovarea clădirilor în care locuiesc uh, cei mai săraci și cei mai vulnerabili, dar uh, și clădirile nerezidențiale ale IMM-urilor. Sunt uh, câteva propuneri referitoare la îmbunătățirea sănătății, sunt măsuri pentru reducerea utilizării materialelor care sunt periculoase, statele membre trebuie să aibă obiective țintite cu rezultate măsurabile pentru consumatori. Grupul nostru are o poziție divergentă față de indicatorul de inteligență. Nu suntem de acord uh, nici cu ideea că susținerea financiară trebuie să depindă de rezultatele inovării. În momentul în care familiile trec la renovarea necesară, trebuie să beneficieze automat de finanțarea adecvată. Și apoi, nu suntem de acord nici cu propunerea făcută privind vehiculele electrice. Trebuie ca această propunere să nu fie obligatorie pentru că există riscul Uh, de a deveni un cost uh, care nu poate fi susținut de anumite familii. De aceea am introdus amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să-l felicit pe raportor pentru activitatea realizată pe marginea acestui raport. Cum uh, se spunea, eficiența energetică a clădirilor are potențialul de reducere a consumului de energie, îmbunătățirea siguranței energetice și reducerea importului de energie. Mai mult decât atât, lucrurile acestea se pot face rentabil. Ideea de simplificare a procedurilor administrative sau creșterea indicatorului de inteligență sunt măsuri care vor întări această directivă. Dar ca raportor uh, care m-am ocupat de directiva privind uh, energiile regenerabile, trebuie să ne gândim la punctele de încărcare pentru uh, electromobilitate. Trebuie să ne gândim că ele trebuie să fie undeva preinstalate. Este un punct absolut necesar pentru decarbonizare și pentru folosirea energiilor regenerabile în transport. Aș dori de asemenea să știu mai bine care sunt implicațiile privind uh, amendamentul 53 și anume eliminarea din contabilitate a energiilor regenerabile din factorul de energie primară. De asemenea, sunt de acord cu ideea includerii în raport a situației sărăciei energetice. Mi se pare că este o chestiune extrem de importantă și, cum spunea colega socialistă, cred că trebuie să întărim acest aspect. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să îi mulțumesc colegului pentru proiectul de raport care se îndreaptă către o performanță sporită. Mm, Progresul acesta ar trebui să se facă la clădirile noi și la clădirile comerciale uh, vehiculele electrice pot fi văzute cu un ochi bun, dar obligativitatea de a introduce prize în parcare sunt destul de vagi și prea prescriptive. Ar trebui ca lucrările acestea să se facă privind circuitele electrice în parcare și aici sunt de acord cu abordarea raportorului în amendamentul 29 și 30. Cred că trebuie de asemenea să fim atenți la calitatea aerului aerul interior în clădirile noi, în locuințele noi. Deci trebuie să încurajăm uh, uh, o bună ventilare a acestor uh, clădiri și de asemenea ideea de factor termic. Indicatorul de inteligență nu trebuie să genereze costuri foarte mari pentru proprietari și trebuie să uh, dezvoltăm sistemele inteligente în clădirile terțiare, în clădirile comerciale, nerezidențiale. Se pot obține profituri pe investiții, dar nu foarte rapid și ar trebui să încurajăm pe investitori. Mulțumesc! Domnul Dan... Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Vreau să-l asigur pe raportor că um, îl vom sprijini să avem un uh, raport puternic și aș vrea să subliniez câteva lucruri importante pentru grupul SND. Sărăcia energetică, pentru că dacă nu acordăm atenția necesară, va însemna că vom putea compromite un program extrem de important și mai ales uh, vom putea să uh, ne trezim în fața unei situații uh, în care tocmai prin acțiunea de eficiență energetică și scăderea facturilor se exclude tocmai pe cei care au nevoie cel mai mult de ajutor în acest moment. În al doilea rând, Cred că este important să subliniem uh, un punct care se referă la numărul de puncte de încărcare pentru mașinile electrice. Am auzit aici puncte de vedere diferite. Eu spun că facem prea puțin și suntem prea timizi și mai ales nu înțelegem un lucru, că viitorul, probabil în 2025, cota mașinilor electrice va fi una extrem de importantă. Și ne vom trezi atunci cu o reacție negativă din partea societății, a celor care își cumpără aceste mașini, care atunci probabil vor fi și mult mai ieftine decât cele pe benzină și pe motorină, când au unde să le încarce. Și eu îi rog pe toți colegii să reflecteze acum la nevoia de a lua niște măsuri și de a spune că există o poziție clară, că toate clădirile noi, eu spun că și cele care sunt uh, la ora actuală construite, trebuie să aibă, să demareze un program de puncte de încărcare a mașinilor electrice. Uitați-vă la acest trend pe care nimeni nu l putea inversa. Subvențiile, pe de o parte, care se acordă sunt extrem de importante. În România se acordă 10.000 de euro pentru o mașină electrică, 100% subvenție. Cu această subvenție vă garantez că în 2025 va fi mai ieftină o mașină electrică să o cumperi decât una pe benzină și, sau motorină în uh, uh, clasă echivalentă. Dar unde să o încarci? Pentru că nu există niciun fel de obligație legală. Și ultimul lucru, domnule președinte, vreau să insist din nou pentru că sunt reprezentanții comisiei. Trebuie să existe același punct de vedere și la Digiregi ca și la Digi Energy. Nu se poate ca la Digiregi să nu existe măsuri care să vină în aceeași linie cu cele care le discutăm aici. În România, în precedentul exercițiu financiar, am reabilitat 100.000 de apartamente. Crede, vă, vă spun cifra după 2 ani acum, mai puțin de 1.000. Dar și de ce au schimbat regula? Acum nu mai e voie să închei contractele doar cu asociații de proprietari, trebuie să închei cu fiecare proprietar în parte. Și dacă 99 vor și unul nu vrea, nu se încheie contractul. O birocrație absolut stupidă, aiurea și care compromit o idee pe care noi o discutăm aici și care nu se poate pune în practică, culmea, pe un alt program sprijinit și finanțat de banii europeni. Vreau din nou să vă cer acest lucru, puneți-vă de acord cu Digi Regi și dați drumul acestui program pentru că este o chestiune doar de birocrație. Cum a fost până acum, să se facă și de acum înainte. Consiliile locale sunt cele care gestionează, lăsați-le să gestioneze, să contribuie cu bani, pentru că asta vor. Nu vor altceva nimic decât să fie lăsate să-și desfășoare aceste uh, programe. Thank you very much, Mr. Kochliczek. Děkuji, pane předsedo. Pan Kojíček. Mulțumesc. Câteva remarce practice. Proiectul de raport este foarte interesant, dar poate că problema se privește prea de sus. Avem persoane care folosesc programe, așa cum a spus uh, domnul Nica, dacă s-a, s-a, s-au privatizat uh, urea, multe blocuri de apartamente, unde apartamentele sunt uh, proprietate privată și e foarte greu să se ajungă la un acord cu toți proprietarii. E foarte greu. Foarte greu să se negocieze cu fiecare proprietar în parte. Acum, în clădirile actuale, ce avem? Există uh, cabluri de mare capacitate și se poate instala deci o priză specifică pentru încărcare. Deci nu e nicio problemă. Și atunci poți cu mașina electrică poți să-ți o încarci peste noapte. Și poți să-ți încarci uh, în tihnă um, mașina electrică dacă ai uh, tipul de ștecăr necesar. Bineînțeles, dacă vrem, dacă pentru o încărcare rapidă e vorba de un alt fel de priză. Ceea ce înseamnă că e nevoie și de capacitate, de cablu de capacitate respectivă. Deci, e, care capacitatea să o uh, alegem? 32 sau 64? Deci, în ceea ce privește regenerabilele, ar fi foarte bine pentru mobilitatea electrică dacă fiecare uh, sursă de energie ar avea aceste prize de 32 de amperi. Și uh, poate să fie fotovoltaice, mă rog, uh, sau mor de vânt, uh, centrale eoliene, de pildă. În uh, Spania, de pildă, există unele uh, ferestre speciale care, mm, care primesc razele de soare. Deci oriunde avem aceste surse de energie regenerabile, ar trebui să existe aceste prize de 32 de ampere cu surse de 30 de kW sau mai mari. Deci ceea ce sărăcia energetică, Aici sunt două aspecte. În clădirile renovate, chiria este prea mare și nu și-o poate permite toată lumea sau renovările au fost prea, costisit, prea costisitoare dacă sunt necesare. Unele, în unele țări există legi care spun că este obligatoriu ca Uh, fiecare persoană să aibă la dispoziție o priză de cel puțin 6 amperi. Asta este o chestiune de o decizie până la urmă. În ce măsură dorim ca statele membre să aplice astfel de măsuri? Vă mulțumesc. Uh, thank you, Jesse. Uh, first, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului raportor pentru acest document excelent. Eu cred că în ceea ce privește noile clădiri, am făcut un mare pas înainte, fiindcă doream aceste clădiri uh, eficiente energetic, bineînțeles. Acum uh, vrem ca toată lumea să înțeleagă cum să facă acest lucru eficient și uh, ieftin, dar sunt bune clădirile noi. Acum, problema o reprezintă clădirile existente. Și asta nu este o problemă doar în România, este o problemă în toată Europa. 80% din uh, clădirile pe care le vom avea în 2050 există deja. Deci întrebarea pentru noi este cum abordăm uh, chestiunea renovării clădirilor existente. Și, din păcate, problema este prea generală, să zic. Uh, soluția este prea generală. Clădirile diferă de la o țară la alta și situația este prea uh, este specifică țării respective. Și cel mai bine putem face acest lucru prin uh, căile de parcurs pentru clădiri pe termen lung și prin consolidarea acestora. Și am făcut acest lucru deja un aspect care nu era neapărat uh, bine per total, fiindcă am făcut uh, în ceea ce acest lucru în ceea ce privește parcul de clădiri și nu e normal ca dar să nu uităm că am început lucrurile bine. Acum trebuie să vedem că, să ne dăm seama că unele state membre nu au, nu au aplicat cum trebuie acest articol care există. Și uh, articol 4. Și de curând uh, m-am întâlnit cu reprezentanții cu părțile implicate din Austria și mi-au spus dacă veți e, uh, renovări durabile, atunci trebuie să, așa cum a spus și Dan, cine hotărăște în, în asociațiile de locatari? Dacă un singur proprietar într-un bloc de sute de apartamente poate să blocheze o decizie, e bine, trebuie să avem, înseamnă că trebuie să avem reguli mai simple. Avem uh, nevoie de reguli și în ceea ce privește politicile fiscale. Și cu toții știm foarte bine că politica fiscală este de competența statelor membre, dar uh, dacă uh, gazul și petrolul Uh, sunt ieftini, atunci nu există uh, stimulente pentru renovare, încurajare pentru renovare. Deci trebuie să, să consolidăm foi de parcurs pentru clădiri pe termen lung și vom înainta amendamente uh, pe baza propunerii foarte bună a lui Bent. Și a doua chestiune pe care vreau să o ridic și m-am întrebat acest lucru. Există o participare a părților implicate dacă dorim să discutăm noi uh, modele de afaceri, cum există în Danemarca, o, un fond pentru eficiență și cu companii specializate, e bine, astfel de, de fonduri de, de la nivelul băncilor uh, pentru o pentru acțiuni de tip ghișeunic. Unde se discută acest lucru? Fiindcă dacă ex, există o posibilitate de a discuta toate părțile implicate în, într-o țară, să, să se spună care este situația acum, unde există lacune. Nu e vorba doar de anumită tehnologie, e vorba de un model de afacere aici. <coughs> Avem nevoie de simplitate până la urmă. Iar ce doream eu să discutăm astăzi? Vreau să vă întreb dacă nu cumva avem nevoie de un forum al părților implicate organizat uh, pe, pe subiectul uh, clădirilor renovate pentru eficiență energetică, pe lângă aceste foi de parcurs. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Rubic. Da, uh, auch Kollegen möchte ich gratulieren. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și să mulțumesc și eu domnului raportor, fiindcă acest uh, raport este o șansă mare pentru noi de a îmbunătăți situația locurilor de muncă în uh, Uniunea Europeană. 140 de milioane de case și apartamente pot fi renovate în Uniunea Europeană. Gândiți-vă ce posibilitate! Trebuie să ținem, uh, uh, trebuie să ținem cont de acest lucru, fiindcă s-ar crea mari șanse de reducerea șomajului, de pildă. Dar avem nevoie de stimulente, de un sistem de stimulente pentru persoanele care activează în uh, acest sector. Trebuie să ne asigurăm că există profit garantat uh, proprietarilor, fiindcă dacă există un profit, uh, atunci aceste proiecte s-ar putea, eh, dacă s-ar putea să existe un, pro, un profit în următorii 18 ani pentru cei care desfășoară proiectele, dar uh, în acest timp proprietarii își plătesc aceleași cotizații. Deci, ef, în ceea ce privește eficiența energetică, s-ar putea să existe câștig foarte mare. Dar trebuie, pot, pot exista și alte, uh, alte stimulente, ceea ce privește internetul sau formarea și altele. Trebuie să ne asigurăm că totuși nu se pune o povară prea mare pe umerii cetățenilor. Statul trebuie să intervine aici când uh, vine vorba de ratele de, de reduceri. Cum pot fi organizate aceste reduceri? se, să nu existe o povară, să nu se să nu se creeze o povară mare fiscală și asta să fie redusă. Dacă există un sistem de stimulente, o idee foarte bună ar fi să ne asigurăm că există un calcul pe de-a lungul anilor care se ducă la o reducere a taxelor cu 20 eh, cu 10.000-20.000 de euro, deci pe parcursul unei perioade mai lungi de timp. Asta este un aspect foarte important și o propunere foarte importantă pe viitor. Când vine vorba de aceste uh, puncte de încărcare, centre de încărcare, da, e, problema este mai grea, fiindcă nu e vorba doar de prize, e vorba despre o întreagă rețea care e necesară aici. Deci dacă ai o mașină electrică, ai de o baterie de 500 de kilograme, de pildă, și cât, cât trebuie să fie încărcată până să o poți folosi. Și chiar dacă ai 3 kW, uh, încărcarea este mai ridicată. Acum, sunt foarte multe studii, bineînțeles, care ne pot ajuta în acest sens. Da, aveți dreptate, spune domnul președinte. Fiindcă un, un stimulant foarte important ar fi dacă am putea să economisim bani, nu-i așa? Să, să economisim bani, mai ales pe viitor și să arătăm acest lucru în raport. Dacă s-am putea arăta acest lucru pentru cetățeni, ar fi un, o încurajare extraordinară. Poate am putea să, să, să se spună mai multe despre acest lucru în raport. Acum, ă, de la comisie avem reprezentant de la DG Energy. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului raportor pentru acest raport foarte bun, mulțumesc raportorilor din umbră și pentru Uh, dezbaterea care are loc acum, uh, vreau să vă spun că eu vă pot da cifrele pe care le avem mai detaliate în ceea ce privește beneficiile pentru consumatori, în ceea ce privește uh, aceste măsuri de eficiență energetică. Așa cum am spus la început, este vorba despre pachetul privind de energia curată, iar acest element este unul foarte important. Mă bucur că am, am avansat și avem un raport ambițios. Vreau să uh, să vă vorbesc despre câteva aspecte care au fost ridicate aici. În ceea ce privește strategia de renovare pe termen lung, noi salutăm uh, faptul că, și ne dăm seama că acest lucru, că este foarte bine că există această perspectivă la nivelul statelor membre și este mai consolidată față uh, de de PPD-ul existent și că raportul merge mai departe. În al doilea rând, dacă vorbim despre finanțare, sunt de acord în ceea ce știe Comisia că e nevoie despre, de multe investiții și din uh, sectorul privat. Dar asta este o prioritate pentru noi. Avem fondurile structurale, iar aici noi colaborăm strâns cu uh, DG Regio. Uh, și avem 17 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică. Deci, de trei ori mai mult ca în perioada anterioară. Ai, facem o analiză uh, pe țară pentru a vedea câți bani a primit fiecare țară și cum au fost folosiți acești bani. Deci regiunea nu cred că are restricții, dar putem să vedem ce se întâmplă cu România dacă mai putem face altceva. Dar se pune accent pe fondurile structurale, dar și la EFSI, pe finanțarea um, investițiile financiare pe termen lung, aici e vorba despre instrumente financiare. Avem uh, exemple foarte bune de la statele membre, inclusiv privind locuințele sociale. Faimosul exemplu al Franței, Parisului, unde foarte mulți bani ajung la locuințele sociale prin aceste instrumente de finanțare. Uh, financiare. Pardon. Și încă un lucru foarte important, mă bucur foarte mult că dumneavoastră ați vorbit despre punctele de încărcare uh, pe care le-am propus la, uh, în acest document și care este un element nou. Așa cum am spus, promovarea mobilității și a mașinilor electrice este o prioritate pentru noi și pentru comisie mai ales. Dar problema este problema uh, cine a apărut primul ou sau găina. Dar cum, dacă, ca să avem uh, puncte de încărcare trebuie să avem mașini, dacă avem mașini trebuie să avem puncte de încărcare. Acum, acesta este un element de promovare a mobilității, e mobilității adică de a avea puncte de încărcare în zonele rezidențiale și nerezidențiale. Și s-a vorbit despre costul acestor uh, puncte de încărcare, dar dacă ne uităm cât costă instalarea unui punct de încărcare, vorba de 2500 de euro în clădirile nerez, ne, care nu sunt de locuit. Și uh, pentru clădirile de birouri, de pildă, cu uh, parcări, costurile de renovări sunt mult mai mari, iar costul acestor puncte de reîncărcare reprezintă 1 sau 2% din costurile de renovare a marilor clădiri, clădiri publice. Deci nu este foarte costisitor să se creeze aceste puncte de încărcare, dar trebuie să transmitem mesajul potrivit, iar în conformitate cu scenariile pe care le-am prevăzut noi pentru nevoile viitoare, privind uh, nevoia de pe viitora punctelor de încărcare, pe lângă ce există în directivă, e bine, în acest domeniu, cu aceste puncte de încărcare um, din, uh, care, s-ar, care um, s-ar instala una din 10 parcări, asta nu reprezintă decât 10% din nevoi. Da, este bine, dar nu suficient. Deci, acest lucru uh, e, deci este important să punem accent atât pe clădirile rezidențiale, cât și pe celelalte clădiri. În ceea ce privește sărăcia energetică, da, și aici poate să, face, să facă foarte mult eficiența energetică. Împreună cu măsurile sociale. Și am spus întotdeauna că trebuie să includem toate aceste elemente în domeniul social în ceea ce directiva din performanța energetică, am uh, am văzut că am putea să reducem, uh, să scoatem din uh, sărăcie energetică 2 milioane de locuințe în Uniunea Europeană și, în, și la ora actuală avem 23 de milioane de locuințe în situație de sărăcie energetică. Deci, prin această directivă și prin măsurile specifice de aici, mai există și alte măsuri uh, privind sărăcie energetică în pachetul uh, pe ansamblu, dar am putea să vizăm aceste gospodării care, care sunt uh, afectate de sărăcia energetică prin aceste măsuri de eficiență energetică despre care se vorbește. Și încă un aspect la care s-a făcut referire, care este foarte important, este legat de digitalizare și uh, conectarea gospodărilor. Asta este și ideea care stă la baza indicatorului inteligent uh, pe care l-am propus noi și care îmi dorește să acopere uh, această uh, digitalizare, fie că vorba despre bandă largă, despre fibre și așa mai departe, pentru ca aceste noi locuințe să fie mai inteligente și mai bine conectate pe viitor și uh, ne ocupăm de acest lucru și salutăm aceste propuneri. An important... Un punct important care uh, este discutat și în dezbaterea din Comisia Envi se referă la sănătate și calitatea aerului. E nevoie de un, un echilibru aici Uh, dar aceste lucruri vor fi prezentate și de raportorul din Comisia ENVI. Sănătatea și calitatea aerului în interiorul clădirilor sunt importante atunci când vorbim de măsurile privind eficiența energetică. Și în ultimul un ultim punct uh, se referă la energiile regenerabile. Vă mulțumesc, domnule Benson. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru comentariile făcute. Aștept cu nerăbdare să, cooperăm, să cooperez cu raportorii din umbră și cu toți acei colegi care doresc să discute amendamentele. Acesta înainte de termenul, pentru, termenul din iunie. Trebuie să ne concentrăm asupra uh, eficienței clădirilor, indiferent de mixul energetic. Trebuie să uh, vedem și alte directive din pachetul pentru iarnă. Există diferențe foarte mari între cele 27 de state membre și de aceea am vrut ca această directivă să fie neutră din punct de vedere tehnologic. Totuși, statele membre trebuie să se angajeze să dea niște rezultate. Vorbim despre structuri, fonduri structurale de investiții, etc. Suntem de acord că sunt importante, dar dacă vrem să rezolvăm problema, avem nevoie de finanțare și, uh, și astăzi vă spun că ne confruntăm cu o provocare majoră. Avem nevoie de un dosar puternic sprijinit de întregul Parlament. Este nevoie să ne asumăm răspunderea și să cooperăm când uh, vedem ce se întâmplă în Consiliu, acolo se dorește diluarea acestui dosar. Aștept cu nerăbdare și cred că putem, uh, prin măsurile uh, noastre, să creăm locuri de muncă, să creăm un climat mai bun în interiorul clădirilor și să eliminăm uh, sărăcia energetică și, de asemenea, să creăm locuri de muncă pentru IMM-uri. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru uh, ajutor și dacă aveți orice fel de întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente 8 iunie 2017 adică în aproape două săptămâni. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și, în primul rând, raportorului, mulțumesc uh, și Comisiei Europene și tuturor colegilor și trecem acum la punctul 5, schimb de opinii cu domnul Patrick High, directorul Agenției Europene de Siguranță a Aviației. Industria aviației este un uh, sector de importanță strategică, așa cum bine știți. Acest sector are o contribuție majoră la uh, economia europeană, ci cu circa 5 milioane de locuri de muncă, uh, directe sau indirecte, și contribuie cu 300 de miliarde de euro la PIB-ul european. Comisia uh, la sfârșitul lui 2015 a emis o strategie pentru Euro, uh, aviația europeană. Și Parlamentul a venit cu o rezoluție adoptată acum câteva luni. Spunem că sectorul aviației uh, și politica spațială ar trebui să meargă mână în mână. Um, și uh, sectorul aviației ar trebui să beneficieze de tehnologiile bazate pe satelit, cum ar fi EGNOS și Galileo. Dau acum uh, cuvântul domnului Patrick Kai, căruia îi mulțumesc pentru prezența sa aici. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici și să prezint uh, opiniile noastre privind uh, participarea la creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa prin intermediul industriei aviației. O să vă spun care este misiunea noastră la EASA Practic, noi dorim să asigurăm cel mai ridicat nivel de protecție pentru cetățenii europeni. Este foarte important, pentru că asta înseamnă că îi uh, protejăm pe pasagerii care călătoresc în Europa, dar și pe uh, acei uh, uh călători care uh, merg către alte destinații cu alte linii aeriene și alte aeronave decât cele europene. Aș vrea să spun că avem în mandatul nostru astăzi obligația de a asigura un nivel foarte înalt de protecție a mediului când certificăm aeronavele și uh, motoarele acestora, trebuie să ne asigurăm că ele respectă standardele internaționale în ceea ce privește amprenta de carbon. Noi certificăm toate produsele europene în loc să existe astfel de certificări din partea celor 28 de state membre. Noi certificăm o singură dată produsele Airbus din Europa. Și acest lucru contribuie la crearea unei piețe unice europene a, aviației și oferă un spațiu echitabil pentru uh, părțile implicate. De asemenea, ajutăm la exportul standardelor europene în domeniul aviației, pentru că deși asta nu este uh, în mod foarte limpede misiunea noastră. Agenția americană are clar definită în misiunea sa să asigure uh, faptul că industria aviatică americană este lider mondial în acest domeniu. Și noi încercăm să facem în felul nostru acest lucru. Și cum uh, vă arătăm vă, voi arăta cum încercăm să exportăm aceste produse europene. Um, agenția a fost creată acum 15 ani, avem 800 de angajați la Köln și la EASA. În EASA participă 32 uh, de state, uh, statele uh, membre ale Uniunii Europene și alte patru state, Elveția, Norvegia, uh, Liechtenstein. Mare parte din bugetul nostru, aproape 70%, uh, provine din uh, industrie, uh, circa 96 de milioane de euro. 39 de milioane din bugetul european și 70 de milioane contribuții din țările terțe și Uh, alte proiecte sponsorizate prin uh, cooperare internațională. Deci 30% din, 70% uh, din bugetul nostru vine din partea industriei. Și noi trebuie să ne ocupăm de elementele de reglementare. Și ne ocupăm atât de întocmirea reglementărilor, cât și de verificarea aplicării acestora în statele membre. lipsa resurselor și reducerile bugetare în toate statele membre sunt o sursă de dezamăgire, pentru că, deși industria finanțează 70% din uh, bugetul nostru, uh, ei doresc ca aceste fonduri să fie uh, cheltuite pentru uh, proiectele lor. Și totuși ne confruntăm cu reducerea ale bugetului și reduceri de personal. Avem situații în care din ce în ce mai multe companii europene sau companii europene și americane sau companii europene care produc aeronave în China sau în alte țări terțe. O altă provocare este digitalizarea industriei noastre cu riscurile pe care le uh, presupune, cum ar fi cele legate de securitatea cibernetică. Și aș vrea să menționez fapt, și riscurile legate de securitate, riscurile legate de securitate și cele legate de siguranță, care sunt legate între ele. Și vom discuta și despre uh, dorința americanilor de a interzice Um, laptopurile la bordul avioanelor care călătoresc către uh, Statele Unite. Este vorba de o industrie care inovează în mod continuu, care se schimbă în mod continuu și aduce în mod continuu um, noi tehnologii pe piață, iar noi trebuie să putem sprijini industria aviatică europeană. Aș dori să insist asupra două aspecte. În primul rând, cum sprijinim industria noastră uh, pe piețele internaționale și cum ne putem asigura că ne adaptăm și că sprijinim introducerea noilor tehnologii. În primul rând, prezența noastră internațională. 80% dintre produsele europene sunt uh, vândute pe piețe în afara Uniunii Europene și conform reglementărilor internaționale, ori de câte ori înregistrezi o aeronavă într-o țară, acea țară trebuie să, certifice această, să certifice această aeronavă. De exemplu, dacă Airbus vinde o aeronavă în Vietnam, Vietnam trebuie să certifice această aeronavă. Bineînțeles, în multe țări, acest lucru uh, ține doar de o evaluare administrativă atâta vreme cât EASA a certificat această aeronavă, pentru că țările nu au capacitățile tehnice uh, să facă ele însele certificarea. Dar anumite țări au tehnologii care pot să um, critique um, deciziile EASA iar noi dorim să ajutăm autoritățile naționale să certifice produsele europene. Avem mai mult de 120 de acorduri de cooperare uh, care arată cum cooperăm cu țările terțe. Și avem și acorduri de recunoaștere reciprocă cu Brazilia, Canada și Statele Unite. Avem uh, patru rep uh, mm, reprezentanțe permanente în Canada, la Montreal, în Statele Unite, la Washington, uh, în China, la Beijing și la Singapore. Astfel încât ne putem compara Ehm, nu ne putem ehm, compara cu alte organizații internaționale, dar facem tot ce ne stă în putință pentru a promova produsele europene. Când vine vorba de cercetare și dezvoltare, când comparăm sumele cheltuite pentru cercetare și dezvoltare în acest domeniu în Statele Unite și în Europa, vedem că sunt eh, în jur de 900 de milioane de dolari pe an, 80 de Dar când vedem felul în care sunt cheltuiți acești bani, aici apar diferențele. În Europa avem mai bine de 20 de programe diferite, unele din ele programe naționale, care acoperă activități similare. În plus, puteți vedea în ceea ce privește cercetarea pentru siguranță circa 20 de milioane de euro uh, sunt cheltuiți în fiecare an în uh, Statele Unite, iar în Europa doar 4 milioane de euro pe an. De fapt, această structură permite Statelor Unite să reacționeze mult mai rapid. Agenția americană are propriul centru de cercetare Uh, care angajează 2000 de persoane. Au 13 centre de excelență prin care uh, pot, care uh, le oferă răspunsuri rapide la orice fel de întrebări. Și uh, nu fac rabat când vine vorba de inovație. Alte țări, cum ar fi China sau Japonia sau Corea de Sud, uh, investezi din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine în cercetare și dezvoltare. Atunci când comparăm uh, situația acestor țări cu situația europeană, EASA nu are buget pentru cercetare și uh, inovație. Trebuie să folosim fondurile europene pentru a finanța câteva din uh, activitățile noastre de cercetare încercăm să facem acest lucru uh, atunci când vine vorba de anumite chestiuni uh, de uh, siguranță a zborului. Dar când avem în vedere riscul unui incendiu din cauza unei baterii cu litium în cală, Cercetările sunt făcute de americani, iar noi nu putem să facem acest lucru pentru că nu avem bani, nu avem uh, uh, regulile de achiziții publice și nu avem un centru de cercetare. Uh, suntem implicați în uh, programul Orizontul 2020, dar într-o manieră foarte limitată și fragmentată. Bugetul pentru cercetare este foarte mic față de nevoi și ar trebui să fie uh, mai bine, și mai mare și mai bine organizat. Apoi nu avem niciun fel de mecanism pentru a răspunde nevoilor uh, urgente de cercetare. Ce ar trebui să facem în viitor? Și știu că și comisia dumneavoastră va avea un rol esențial uh, în stabilirea bugetelor pentru cercetare și dezvoltare. Trebuie să evaluăm prioritățile pentru siguranța uh, și securitatea transportului și pentru protecția mediului și trebuie să ne aplecăm și asupra tuturor instrumentelor uh, europene. Noi suntem gata pentru a sprijini situația prin standardizare și asigurându-ne că ajutăm uh, uh, adaptarea la noile tehnologii prin adaptarea reglementărilor. Apoi se prevede o, reva, o revizuire a statutului EASA. Se spune acolo că ar trebui să avem un uh, rol de coordonare în domeniul cercetării și dezvoltării. EASA, se spune acolo, ar trebui să fie mai prezentă pe piața a, internațională. Și vă mulțumesc foarte mult pentru, suportul pentru sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vom deschide acum dezbaterea pe acest subiect. Îl avem alături de noi pe directorul uh, Agenției de Securitate în domeniul aviației. Domnia sa este directorul agenției de patru ani. Domnul Pipa? Piper. Voi vorbi în limba germană. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și mai ales pentru Um, activitățile dumneavoastră, care sunt impresionante. Când ne uităm la sectorul aviației și dacă îl comparăm cu sectorul feroviar, avem o situație uh, similară. La fel se întâmplă acolo și cu cercetarea și inițiativele de cercetare. Noi suntem foarte impresionați de ce ne-ați povestit și vrem să vă sprijinim. Totuși am o întrebare uh, destul de critică, de altfel. Sunteți Agenția pentru Siguranță a Aviației, dar avem și o agenție, Eurocontrol, o agenție care se numește și Eurocontrol și Siguranța uh, Aviației. Uh, Eurocontrol are uh, un singur stat membru, dumneavoastră 32 și vă plângeți de lipsă de fonduri. Uh, N-ar fi mai bine să uh, cooperați mai de aproape cu Eurocontrol pentru a crea niște sinergii? Nu contează dacă acest lucru se petrece sub egida Uniunii Europene. Important este să fiți eficienți și să nu existe o suprapunere a structurilor. Apoi, sunteți foarte mândru de Uh, cererea Parlamentului European de a face mai multe la nivel european. Am analizat acest aspect și nu înțeleg de ce EASA ar trebui să se ocupe de infrastructura aeroporturilor atunci când vine vorba de uh, clădiri. De ce ar trebui să certificați aceste clădiri? Pentru că la nivel european avem uh, standarde, avem standarde naționale care pot fi mm, uh, transferate către alte state membre. Deci avem nevoie de standarde europene. Aici e doar birocrație uh, și sunt niște costuri suplimentare, iar mie nu mi se pare că ar fi necesare. În ceea ce privește planurile de urgență, dacă se întâmplă ceva rău la un aeroport, EASA dorește să aibă dreptul de a interveni și de a avea niște mecanisme mai puternice de control, dacă am înțeles eu bine. Ce înseamnă acest lucru în practică? Cât de departe doriți să mergeți? Dacă există o problemă la un aeroport, apoi în ce măsură puteți să interveniți sau în ce măsură doriți să interveniți? Vă mulțumesc! Domnul Coclicec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mm, mm. Majoritatea erau francofoni și trebuia să ținem, uh, să folosesc această ocazie ca să vorbesc în limba franceză. Nu știu de ce, dar EASA a dorit în ultimii doi ani să aplice aceleași norme aplicabile pentru marile avioane și vor să le aplice la avioanele mici, adică LSA și avioanele ultra ușoare. E o prostie, un nonsens. E ca și cum ați aplica aceleași norme pentru automobile și pentru biciclete. Și, bineînțeles, asta poate să distrugă piața europeană pe segmentul respectiv. Evident, în felul acesta se pot genera și contrareacții ale producătorilor în ultima vreme. Am văzut că ați dorit să modificați categoriile celor ultralegere, a celor LSA și așa mai departe. Prima întrebare, de ce? Pentru că e împotriva producției europene, care este bine dezvoltată și care exportă mai mult decât marile companii americane. Și, bineînțeles, ne punem o întrebare. Oare putem să susținem acest segment al industriei? A doua întrebare. E chiar necesar dacă aprobați micile avioane până la 19 pasageri, dacă e chiar necesar ca toate testele să fie atât de scumpe, pentru că pentru dezvoltarea acestui segment pentru marile aeronave și pentru cele de dimensiuni uh, medii e cam scump. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Decarc. Mulțumesc, domnul Riche, mulțumesc uh, Vreau să-i mulțumesc uh, lui Patrick Kay pentru raport și pentru prezența sa. Întrebarea este următoarea, ca cea discutată la cealaltă comisie. Rolul agenției este o agenție de securitate aeriană. De fapt, această problemă uh, se referă la mai multe subiecte. Sunt subiecte tehnice, domenii tehnice privind capacitatea de securitate a diverselor proceduri, a diverselor timp de zbor sunt de asemenea problemele care țin de uh, care țin de diferența dintre termenii safety and security în engleză, nu siguranță și uh, susținere. Adevărata problemă este că unde începe întrebarea pe care vreau să o pun în primul, în primul rând? Unde începe siguranța uh, aeriană și unde se termină siguranța aeriană. Problema laptopurilor și a măsurilor uh, de interzicere a laptopurilor propuse de americani se referă la chestiunea asta. Și a doua întrebare. Cum putem să articulăm activitatea agenției cu misiunile de cercetare? eu știu, cercetare, capacitatea de a interveni într-o manieră diferită? Pentru că Agenția de Securitate Aeriană nu este o, o agenție de cercetare, de fapt, și poate să-și optimizeze activitatea. Am văzut că exista această idee, politică foarte concentrată la nivelul statelor europene, Statelor Unite și ce se întâmplă în Europa unde lucrurile sunt mai dispersate. Și mai am o întrebare. Misiunea sau poate definiția agenției, așa cum uh, a fost ea dată de instanțele europene, care pornește din tratatele europene, se potrivește cu cercetarea aceasta și cu misiunea comercială și cu capacitatea ca aceste misiuni comerciale să fie uh, plătite pentru a putea obține venituri suplimentare. Am văzut că 95% din resurse nu mai vin din uh, bani europeni. Cu toate astea, Uniunea Europeană continuă să impună reglementări de limitare a personalului. Nu știu cum vede directorul agenției această evoluție. Iată cele trei întrebări. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, aș dori și eu să adaug vreo două întrebări, spune președintele. Noi, Comisia ITRE, ne simțim răspunzători față de aviația, industria aviatică din Europa și de competitivitatea ei. Puteți să ne spuneți câteva lucruri și anume cum putem îmbunătăți situația din punct de vedere al propunerilor legislative. Poate o posibilitate ar fi să îmbunătățim situația Uh, programului cadru nou următorul program cadru. Poate că aveți propuneri concrete în acest sens, și anume ce se poate schimba, ce se poate finanța mai bine, ca să fie mai bine pentru competitivitatea agenției, industriei noastre. Și apoi riscurile de siguranță uh, cibernetică. Ce măsuri pot fi luate pentru a face față acestor riscuri? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, pentru toate întrebările și comentariile. Voi începe prin a răspunde fiecare întrebări în parte. În primul rând, domnul Piper, relația cu Eurocontrol. Eurocontrol este o agenție specializată în controlul traficului aerian. Eurocontrolul, cum spuneam, se specializează numai în această problemă a controlului traficului aurion. Am discutat, discutăm de vreo patru ani cu Eurocontrol ca să putem colabora, ca să putem folosi cunoștințele pe care le are Eurocontrol. Am semnat un acord acum vreo câteva luni, apropo de modul în care vom colabora, apropo de modul în care ne vom asigura că nu repetăm și nu duplicăm aceleași eforturi la Eurocontrol și EASA. Punem la punct acum o voie de parcurs tehnică pentru a pune în aplicare acest acord, ca să vedem sarcină cu sarcină cum vom colabora. Deci, cu alte cuvinte, se vede luminița de la capătul tunelului uh, privind colaborarea dintre Eurocontrol și ASA. Infrastructura aeroportoară. Mandatul privind aeroporturile l-am primit în 2009. EASA a elaborat regulamentul privind aeroporturile în vreo 3-4 ani, iar regulamentul acesta este pus în aplicare peste tot în Europa iar uh, data țintă este sfârșitul acestui an. Există țări în care nu e o problemă, uh, alte țări, cum ar fi Germania, unde e o problemă, pentru diverse motive și nu voi intra în detalii. Am adăugat cerințe noi la cele care existau deja la nivel național? Da, răspunsul este da dar am adăugat doar cerințe care erau cerințe OACI. Sunt o serie întreagă de țări care nu folosesc ca standard național uh, standardele OACI, de aceea în anumite țări a fost ceva mai greu, pe câtă vreme în altele uh, s-a pus doar problema împerecherii și potrivirii ridicării la nivelul acestor standarde privind uh, infrastructura aeroportoară. În ce privește supravegherea sau sarcinile de urgență, noi nu ne vom ocupa de așa ceva. Regulamentul spune că trebuie să ne asigurăm că fiecare aeroport are o structură organizatorică potrivită care să întreprindă acțiunile necesare în caz de urgență. Asta vom verifica noi. Cu alte cuvinte, nu facem, nu punem noi în aplicare măsuri de urgență sau supraveghem măsurile de urgență, ci ne asigurăm că fiecare aeroport are un plan de urgență. E situația valabilă pentru toate aeroporturile, deci e o chestiune de importanță majoră pentru aeroporturi. Și sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Punctul următor, dacă doriți, voi vorbi în limba franceză. De când am ajuns la agenție, m-am ocupat de reformarea certificării avioanelor, aeronavelor mici, pentru că, așa cum spuneați, uh, uh, petreceam prea mult timp și cheltuiam prea multă energie ca să certificăm avioanele mici ca pe aeronavele mari. De aceea am pus la punct o foaie de parcurs pentru aviația generală, care a fost salutată de toată, tot acest domeniu ca un Uh, eveniment major. Putem să spunem astăzi că avem uh, uh, că facem certificarea aeronavelor mici mult mai rapid și mult mai puțin costisitor decât acum 5 ani. Iar în ceea ce privește subiectul dumneavoastră și anume aeronavele ultraușoare și LSE, adică partea foarte, foarte ușoară a aviației noastre, care sunt certificate la nivel național, N-am dorit noi în sincine să modificăm nimic la nivelul legislației. E vorba de statele membre. Sta- anumite state membre au încercat să modifice pragul de la care EASA trebuie să certifice sau nu. E vorba de discuții între statele membre, Comisie și Parlament. Sunt argumente și pro și contra. Evident că sunt din ce în ce mai multe IMM-uri care provin din acest domeniu al aeronavelor ultra ușoare care ne cer să certificăm aceste avioane. De ce? Pentru piața americană, care e cea mai mare piață pentru acest gen de avioane, americanii nu au noțiunea de ultra ușor au doar uh, aeronave care sunt certificate și pentru a putea face export de asemenea avioane în Statele Unite trebuie să fie certificate de ASA. Și vă pot da exemple, exemple foarte bune. Avioane certificate cu această nouă abordare care e mai simplă și mai puțin costisitoare și care are un succes extraordinar pe piața americană, dar și pe alte piețe. Pentru că am știut să ne adaptăm la nevoile pieței și pentru că certificatul EASA este recunoscut în străinătate, ceea ce nu e întotdeauna cazul unui certificat național. Sper că v-am răspuns la întrebare. Și să revenim la ce spunea domnul Riche. Unde începe și unde se termină siguranța, companiile aeriene au o definiție foarte bună pe această temă. Ele spun că siguranța unui zbor uh, ține de integritatea Uh, zborului. Security în engleză contribuie la siguranța zborului. Putem foarte bine să vorbim despre, eu știu, un terorist sau un nebun la bordul unui avion care începe și din, din nefericire sunt din ce în ce mai mulți nebuni la bordul avionului care se iau de ceilalți pasageri sau de, se iau de personalul de cabină, e un fapt un fapt de siguranță, pentru că are loc o agresiune uh, pornită din voința cuiva de a face rău, care poate să aibă un impact asupra securității zborului, pentru că se poate pune în pericol personalul de cabină. Utilizăm această definiție și apoi cine ce trebuie să facă e o dezbatere foarte lungă și nu voi intra în această dezbatere acum. Dar uh, este foarte clar lucrul acesta se vede astăzi în po- povestea asta cu interzicerea laptopurilor uh, în cabină, în avion. Încercăm să reglăm o chestiune de sigur, siguranță, creăm o problemă de securitate, pentru că dacă laptopurile ajung în uh, burta avionului, în cala de bagaj avionului, unde s-ar putea să nu există dispozitive de stingere a intengilor, a incendiilor. Deci dacă măsura asta este luată de americani, ce măsuri trebuie să luăm ca riscul de securitate să nu fie mai mare decât riscul de siguranță? Evident că este o chestiune foarte delicată, uh, E, eh, eh, americanii nu ne spun cum au evaluat ei riscul de eh, siguranță și nu știm unde trebuie să facem diferența între siguranță și securitate. În ceea ce privește cercetarea, și poate voi răspunde și la întrebarea pusă de domnul președinte pe acest subiect, cred că avem nevoie de două lucruri. În primul rând, mai multă coordonare pe subiecte care țin de securitatea aeriană, adică subiecte la sfârșitul cărora nu apare un produs. Politica de cercetare europeană a fost desfășurată în ideea cofinanțării pentru a obține produse europene uh, inovatoare, ceea ce sigur are un sens dar asta se face în detrimentul cercetării care nu e legată de niște produse și pentru care trebuie făcută cercetare independentă. Cercetarea privind condițiile uh, de uh, a, eu știu, a uh, care țin de faptul că bateriile calculatoarelor iau foc, trebuie să o facem noi. S-au făcut studii știți că vi se cere în avion să închideți uh, telefonul mobil. S-au făcut studii privind interferențele dintre sistemele de la bordul avionului și telefoanele mobile și cercetarea asta s-a făcut în Statele Unite pentru că nu există cineva dispus să investească pentru că nu apare un produs anume. E nevoie de un mecanism care să permită finanțarea cercetării fără să se ajungă la un produs industrial, adică e vorba de finanțarea cercetării în centre de cercetare la nivelul universităților pentru a putea uh, să fixa, pentru a ne putea gândi la marile teme de cercetare în acest domeniu al siguranței aviației. Industria este gata să ne ajute în acest sens, să intervenim în amonte Uh, cu proiecte de cercetare, astfel încât uh, produsele elaborate să poată fi certificabile de către noi, pentru că trebuie să le certificăm într-un fel sau altul. Deci colaborăm în acest moment cu acest domeniu. Și în ultim punct, cred că avem nevoie de centre de excelență tehnice, cu orice preț. Uh, avem nevoie de aceste centre în Europa. În Statele Unite au 13 asemenea centre, am fost la câteva dintre ele. Principiul simplu există, eu știu, eu știu, cunoaștere în materie de materiale explozibile sau cunoștințe în materie de interferență sau automatizare și când e nevoie, când e nevoie de urgență, uh, în loc să facem, eu știu, uh, o cerere de ofertă care durează 2 ani, se face apel imediat la centrul respectiv universitar. Deci ar merita să investim și noi în Europa în asemenea centre și ultimele întrebări ale domnului Riche, misiunile comerciale, uh, de, ni s-a pus de multe ori această întrebare. Cum putem rămâne independenți, mai ales că sunteți plătiți de, de aviație? Suntem plătiți, eram plătiți. Uh, suntem plătiți de industrie și de concurență. Asta ne garantează independența într-o oarecare măsură. Cred că de fiecare dată când uh, ne-am confruntat cu dificultăți, pentru care aveam nevoie, eu știu, de un aviz de securitate pe care trebuia să-l dăm, nu am fost niciodată mânați de argumente comerciale sau financiare. Am respectat uh, această idee ca atare. Toată lumea a respectat-o. Concurența, industria și celelalte agenții internaționale este o condiție sine qua non ca să rămânem independenți. Mulțumesc, domnul Buzek. Uh, riscurile de siguranță cibernetică. Security, are... Aici, uh, în ceea ce se Securitatea cibernetică trebuie să ne legăm de două elemente. În primul rând este vorba despre conștientizare și pregătire. Conștientizarea înseamnă că trebuie să fim conștienți că există oameni care s-ar putea să atace sectorul sistemul aviatic. Asta înseamnă, pregătire înseamnă că fiecare uh, element trebuie să aibă sistemul său de securitate cibernetică. Acest lucru trebuie să fie obligatoriu și toată lumea trebuie să respecte. Asta este primul pilon. În al, în al, doilea, al doilea pilon este schimbul de informații, fiindcă riscul cibernetic este un domeniu care se schimbă rapid, informațiile sunt disponibile non-stop și trebuie să ne asigurăm că toți toate părțile implicate au acces la informații privind riscuri, atacuri și privind soluțiile care se uh, iau pentru a face fața atacurilor. Ne încercăm să ne ocupăm de aceste două aspecte pentru a ne asigura că toate părțile implicate au un sistem de securitate cibernetică pus pe picioare cât mai repede cu putință și că există o conștientizare în ceea ce privește riscurile de, de la securitate cibernetică, avem foarte multe conferințe pe care încercăm să explicăm acest lucru și, în al doilea rând, instituim o rețea de de părți implicate care fac schimb de informații în timp real privind riscurile cibernetice și în ceea ce toate atacurile care au loc. Iată ce facem. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Și poate putem să implicăm și Centrul European de Cercetare. JRC, care este un centru foarte important. fiindcă și Centrul European de Cercetare are o responsabilitate aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director Patrick Key. Îmi cer scuze că v-am strălucit numele înainte. Da. În Europa, mă rog, e mai greu să pronunțăm numele dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, pentru răspunsuri și vă mulțumesc, dragi colegi, pentru această discuție. Trecem la punctul 6 uh, de pe ordinea de zi. Uh, este vorba despre continuarea limitărilor despre de aplicare pentru activitățile aviatice. E vorba de ETS aviație și legislația trebuie să se adopte înainte de finalul anului. Avem deci un termen stabilit și pentru că la ora actuală, pentru că legislația actuală are derogări până la sfârșitul lui 2017. Domnul Langen are cuvântul, domnul raportor are cuvântul. Mulțumesc. Da, e sala plină. Mă rog, să fiu subțint. Sper că ați citit cu toții textul. Așa cum a spus domnul președinte, este vorba despre regulamentul care dorește schimbarea directivei privind sistemul ETS din domeniul aviației. Judy Gerling la Envy se ocupă de asta și la Tran și ITRE și Tran și ITRE trebuie să ofere un aviz, dar ea este raportor uh, pe fond. Avem o propunere care, dacă înțeles eu cum trebuie, uh, este acceptată de Julie Gerling și eu sunt pentru această propunere. Deci propunerea, deci sistemul de emisii care a fost introdus uh, la 1 ianuarie 2012 în Uniunea Europeană, iar apoi a fost modificat 2014 din motive de distorsionare a concurenței. Ei bine, această derogare care a fost necesară la nivelul comerțului internațional atunci pentru a se asigura că companiile europene nu uh, sunt dezavantajate la nivel concurențial, e bine, să se face propunerea de a lărgi această derogare, de a extinde această derogare și în octombrie 2016 adunarea generală a Organizației aviatice a spus că dorește să se asigure că emisiile internaționale nete, sunt, uh, internaționale nete se vor stabiliza la nivelul din 2012 și că și au spus că doresc să creeze un mecanism de piață cu începe din 2021. Pe baza acestui sistem, COSIA, deci un uh, COSIA, un sistem de reducere a deșeurilor, uh, a um, emisiilor din domeniul aviatic, Comisia a făcut o propunere de a se asigura pentru a se asigura că sfera limitată care va uh, expira în 2016 va fi prelungită. Operatorii necomerciali care emit mai puțin de 100 de, de 1000 de tone de CO2 ar trebui să beneficieze de prelungirea derogărilor și ele iar evoluțiile internaționale, trebuie să fim informați în legătură cu acestea și acesta era un alt element, iar actele delegate și cele juridice vor fi aprobate tot de noi. Factorul de reducere liniar va, fi, va rămâne la nivelul de 74. Avem o ocazie limitată aici. Secretariatul a făcut o propunere de a ca la sfârșitul săptămânii, ca sfârșitul săptămânii să fie la ora 12, să fie termenul limită pentru depunerea amendamentelor și 11 iulie, și pe 11 iulie să avem documentul final, raportul final, dar Comisia a făcut unele propuneri de amendamente și anume că Curtea Europeană de Justiție, și anume, Curtea Europeană de Justiție a hotărât de curând că includerea zborurilor din țări terțe în uh, pe aeropoartele europene nu ar încălca legislația internațională și, de fapt, ar încălca și că ar aduce la conflicte cu Rusia și SUA. Noi propunem eliminarea acestei teze. Apoi, încrederea în acordurile internaționale uh, este mai pronunțată de partea Comisiei. Pe mine raportarea anuală, obligația raportării anuale mă interesează mai mult. Poate Comisia ar putea să reducă solicitările, arătându-se totuși ambițioasă, pentru că uh, ar trebui să existe o evaluare a impactului, o fel de anchetă, în ceea ce privește modul în care Corsia, Corsia, care trebuie să intre în vigoare din 2021 și sistemul de european se vor îmbina dacă se vor îmbina cum trebuie. Mulțumesc. Sper că ați citit deja acest document. Doamna De Monte. SND. SND. De la S Presidente, intanto un'osservazione generale. Mulțumesc. Am uh, o observație de ordin general, în primul rând. Cred că este foarte important să intervenim aici, uh, în sectorul uh, aviatică, privind emisiile, fiindcă este foarte important. Da, este foarte important să facem acest lucru. Uitați-vă că de mult a crescut traficul uh, anul acesta a crescut uh, cu un procent de cel puțin două cifre. Trebuie să ținem cont de acest lucru și vreau să mulțumesc uh, raportului, iar măsurile comisiei, după părerea mea, sunt foarte ambițioase. cota de 40% și uh, legătura cu nivelurile, nivelurile din, 1990, uh, din 90 uh, și este important să aprobăm acest text cât mai repede cu putință. Trebuie să ne asigurăm că putem uh, respecta obligativitatea de, res- de aplicarea sistemului ETS și includerea sectorului aviației. Deci lucrurile trebuie să se miște rapid. Iar apoi, sfera de aplicare actuală ar trebui să fie menținută. Cu alte cuvinte, să se uh, limiteze la uh, zboruri la, din Uniunea Europeană, fiindcă în ceea ce privește um, Organizația de Aviație Internațională există unele... E vorba de spațiul economic european, mă scuzați. în ceea ce privește zborul internațional trebuie să avem grijă și să, să ne limităm la perioada de 2020 până când vom avea mai multe, mai multe uh, elemente de siguranță în ceea ce privește partenerii noștri internaționali. Deocamdată nu știm cum stau lucrurile. Cel mai important lucru este ca statele Uniunii Europene și Uniunea Europeană să fie gata să demareze o evaluare pe, pentru perioada de pe 2020, iar Parlamentul European trebuie să lucreze strâns cu Comisia Europeană pentru a face față problemei emisiilor din sectorul aviației. Deci, după mine, acest raport este bun, eu sprijin și amendamentele despre care s-a vorbit. Eu voi înainta, bineînțeles, niște amendamente pentru a mă asigura că lucrurile dobândesc mai multă claritate și că se adoptă documentul cât mai repede cu putință. Dar acestea fiind spuse, sunt de acord cu tot ce s-a spus. Mulțumesc, doamna Viring. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz sunt de acord uh, cu antevorbitorii care au atras atenția asupra elementelor bune din acest raport. Mă bucur foarte mult că se pune accent pe sectorul aviatic și se încearcă asigurarea uh, caracterului uh, competitiv al acestui, acestui sector. Sunt de acord și cu termenele și cu faptul că ICAO, da, bineînțeles, uh, activitatea sa este foarte solidă, trebuie să, să existe un echilibru între ecolo, ecologie și economie, între stimulente și regulamente. Trebuie să existe un echilibru care există, dar e cale și de mai, e și loc și de mai bine și aș vrea să se îmbunătățească lucrurile. Pentru că uh, eu vin din știu cât de importante sunt aeroporturile locale pentru economie. Uh, Iată de ce trebuie să găsim un echilibru între mediul înconjurător și ambițiile privind mediul înconjurător și competitivitate și concurență la nivelul sectorului aviatic. Iată de ce eu vă propun ca profiturile dobândite, veniturile dobândite de la uh, aceste cote de emisii să fie investite în cercetare. Cu toții avem nevoie de uh, aer curat, nu așa? Și uh, aceste uh, culoare de aer curat uh, vor aduce beneficii pentru toate sectoarele. Și efectul de uh, domino pozitiv va fi și asupra schimbărilor climatice. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile se întâmplă rapid. Iar dacă dorim să să fim de lance aici, trebuie să facem continuare presiune asupra ICAO și altor jucători și sunt convinsă că vom înregistra progres cu Corsia. Dar trebuie să ne asigurăm în egală măsură că avem suficient timp pentru ca um, această comercializare să, să fie pusă pe picioare. Dar trebuie să luăm decizia acum. Este foarte important să avem un plan de rezervă. Pentru orice eventualitate, să fim pregătiți. Dar, cum spuneam, aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul din umbră și cu domnul raportor. Mulțumesc, domnul Dalunde, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Trăim într-o lume constrânsă de problemele mediului înconjurător, dar emisiile din domeniul aviatic sunt în creștere. E inacceptabil. Și după acordurile de la Paris, de ce, noi facem următoarele propuneri. Din 2021, Uniunea Europeană trebuie să aplice măsurile Corsea ICAO, uh, iar 50% din emisii ar trebui să fie exclus, exclus, excluse acolo, pe, pe rutele unde țara de destinație aplică Corsea. Apoi, trebuie să ne gândim la impactul general asupra mediului înconjurător din uh, aviație și impactul, uh, în afară de emisiile uh, de dioxid de carbon, este de două ori până la patru ori mai mare decât de alte sectoare. Iată de ce nu pute, se poate plăti doar pentru dioxid de carbon. Trebuie să se țină cont și de celelalte aspecte. Iată de ce trebuie să se multiplice nivelul de emisii al sectorului aviatic. Acest sector trebuie să să-și asume răspunderea privind emisiile. Nu, nu poate să li se permită să menține nivelul actual de emisie sau să le crească. De ce? Suntem de acord uh, cu Comisia în ceea ce privește factorul de reducere linear din 2021. Apoi, alocările libere trebuie să se aplice sectoarelor unde există un, uh, un, un risc uh, de relocare a carbonului. Nu se pune problema pentru sectorul aviatic. Uh, costurile de relocare pentru un, uh, un uh, zbor între Bruxelles și Stockholm ar fi de un euro și pentru zboruri internaționale de 5 euro. Deci chiar și pentru zboruri mai lungi, costurile suplimentare pentru consumatori, pentru călători ar fi neglijabile. Deci trebuie să se facă neapărat acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste observații foarte clare. Domnul Silichiotis de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru are ca obiectiv principal reducerea reduce, reducerea emisiilor din sectorul aviatic. Noi vrem, bineînțeles, să protejăm mediul înconjurător, iată de ce avem nevoie de măsuri mai stricte a, impuse principal, principalilor poluatori. Pentru și pentru zborurile internaționale, nu doar cele interne la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să avem reguli stricte pentru reducerea emisiilor pentru zborurile interne din Uniunea Europeană. Nu se poate ca Uniunea Europeană să sacrifice alte obiective, cum ar fi cele legate de sănătate publică cu publică. Trebuie să stabilim foarte clar prioritățile și să avem niște criterii stricte. Fiindcă Uniunea Europeană trebuie să-și aducă contribuția la crearea unui mecanism global dar acesta dar singurul obiectiv nu poate să fie buna funcționare a pieței, trebuie să fie vorba despre un mecanism al cărui prim obiectiv să fie, să fie acela de a fi în slujba societății, de a răspunde nevoilor sociale, de a proteja sănătatea cetățenilor și mediul înconjurător și, bineînțeles, să-și aducă contribuția la reducerea emisiilor. Iată poziția noastră. Mulțumesc. No remark from Jaromir, so we go to... Iaromir nu dorește să uh, intervină și atunci dăm uh, cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului Langen pentru uh, proiectul de aviz realizat în timp atât de scurt și uh, pentru abordarea sa vis-a-vis -vis de propunerea comisiei. Și vreau să mulțumesc tuturor pentru intervenții. Așa cum știți, propunerea comisiei um, uh, apare, urmează un element din mandatul existent. Anul trecut, în uh, OACI a fost emisă o rezoluție privind Corsia, modelul de compensare pentru um, aviația internațională pentru după 2020. Noi inițial eram mai ambițioși când am pornit negocierile, dar până la urmă această rezoluție este binevenită pentru că ea uh, abordează mm, emisiile din sectorul aviației la nivel mondial. Mm, s-a spus că, având în vedere creșterea nivelului traficului și, prin urmare, creșterea nivelului de emisii, avem nevoie ca și sectorul uh, aviației să contribuie la obiectivul nostru uh, pentru uh, 2020 de reducere a, de menținerea mm, încălzirii climatice la sub 2 grade Celsius. Este important ca uh, acest model de compensare, Corsia, să devină operațional înainte de 2021. Trebuie să clarificăm o serie de aspecte. În primul rând, trebuie să vedem care sunt regulile pentru punerea în aplicare a acestei scheme. Altfel spus, un set de reguli privind aspecte extrem de importante ale schemei ale sistemului privind contabilitate, transparență, um, calitatea compensării și, bineînțeles, că participăm la aceste discuții pe care le urmărim îndeaproape. Toate aceste elemente sunt esențiale pentru uh, buna funcționare a schemei. Aceste elemente trebuie uh, puse în aplicare și la nivel național de statele membre participante. Și noi urmărim îndeaproape acest lucru. Acesta este contextul și pentru a facilita negocierile care au acum uh, loc și uh, aplicarea Corsia, sugerăm să se uh, prelungească um, dispozițiile actuale de fapt, dorim să avem aceeași abordare ca cea pe care am avut-o înainte de întrunirea adunării OACI de anul trecut. Un important element al propunerii este să introducem o revizuire în momentul în care vedem cum se uh, pune în aplicare Corsia de către OACI și partenerii noștri din țările terțe. În propunerea comisiei există și este indicată și nevoia de a adopta această propunere foarte repede. Uh, neapărat până la sfârșitul anului. Suntem uh, gata să facilităm negocierile cu Consiliul pentru a ajunge la acest obiectiv, pentru că altfel va trebui să facem un pas automat înapoi și să aplicăm uh, dispozițiile în întregime și să aplicăm aceste dispoziții tuturor zborurilor internaționale. Prin această modificare am uh, reuși să facilităm evenimentele, negocierile la nivel uh, internațional și am facilitat și revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor. Pentru noi, această revizuire este extrem de importantă, trebuie bine pregătită, trebuie să facem o evaluare foarte bună a situației din OACI. De asemenea, trebuie să vedem care sunt nevoile la nivel european în ceea ce privește contribuțiile avia, sectorului uh, aviației uh, la obiectivele în orizontul 2030. Trebuie să nu uităm de coerența măsurilor. Vom face toate aceste lucruri la momentul potrivit în momentul în care vom avea mai multe informații din partea OACI. Dar trebuie să și anticipăm uh, rezultatele evaluării. Și nu ar trebui să um, evităm o anumită soluție, ci ar trebui să fim deschiși către mai multe soluții. Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru cooperare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Câteva ultime observații, domnul Langen. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor și comisiei pentru sprijinul acordat. În al doilea rând, deși emisiile de CO2 au crescut în domeniul aviației din 1990, traficul aerian s-a triplat, mai ales între Europa și Asia. Să nu uităm că am ales alte mecanisme, uh, tehnologii inovatoare, noi tipuri de motoare, care au redus emisiile în mare măsură. Bineînțeles, această creștere a traficului aerian este foarte importantă. Îmi amintesc când am introdus uh, schema de comercializare a cotelor de emisii, de la bun început, uh, la început nu am uh, avut prea mare succes, pentru că au fost uh, sugerate tot felul de soluții. În 2012 am uh, introdus sectorul aviației în această schemă, un lucru foarte controversat dar care a dus la o distorsionare enormă a concurenței. Dacă nu uh, organizăm aceste, uh, această participare la schemă uh, la nivel internațional și tocmai de asta ne ocupăm acum, negocierea unui sistem internațional armonizat. Când vine vorba de obiectivele legate de lupta împotriva schimbărilor climatice. De ce are uh, nevoie Comisia de încă șase luni după uh, adunarea OACI din uh, 2016? De ce apare această întârziere? Pentru că nu a venit o sugestie din partea Comisiei. Oricum, Mă bucur că am avut această discuție și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră, mulțumesc și comisiei pentru observațiile dumneavoastră. Termenul pentru amendamente 1 iunie 2017, deci peste doar 3 zile. Doamnelor și domnilor, nu avem foarte mult la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul punct de pe ordinea de zi. Misiunea Comisiei ITRE la oficiul OAREC la Riga, în Letonia, între 20 și 21 aprilie. Și uh, vom uh, primi o informare privind această misiune. Uh, e vorba de o delegație de trei persoane din partea comisiei noastre. Merec, uh, OAREC este organiza, uh, Organizația Autorităților Europene de Reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Uh, comisia noastră uh, se ocupă de raportul pentru OAREC. Domnul Toșenovski, din păcate, nu este astăzi aici. Și aș vrea să mă scuza, domnul Toșenovski este alături de noi și l-aș invita să um, ne spună ce s-a întâmplat la oficiul OAREC. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt singurul membru al delegației prezent aici, așa că vă voi prezenta doar punctul meu de vedere. Uh, Vizita a avut loc la momentul potrivit. Pentru că tocmai uh, pregătim un raport legislativ privind OAREC. Delegația noastră a fost alcătuită din trei membri ai Comisiei ITRE, uh, raportorul și doi raportori din umbră. De aceea, uh, momentul a fost foarte potrivit. Aș vrea în primul rând să mulțumesc uh, din suflet organizatorilor uh, de la oficiul ITRE. Uh, am avut doar două zile la dispoziție și am aflat toate informațiile de care aveam nevoie. Am aflat o mulțime de lucruri foarte importante. și cred că dacă ar fi aici colegii mei de uh, delegație ar fi de acord cu mine. Impresia noastră a fost, de, uh, a fost că oficiul OAREC, uh, deși este un oficiu de mici dimensiuni, lucrează la un nivel foarte înalt de profesionalism. Are personal limitat, dar Activitățile lor sunt extrem de complexe și vor deveni uh, din ce în ce mai importante. Lucrul important era, a, a fost foarte important că să aflăm cum funcționează OAREC. Ni s-a oferit o prezentare foarte amănunțită. Ne-am întâlnit întâlnit cu domnul Sebastian Soriano, președintele OAREC, din acest an și cu domnul Gungel, care va prelua președinția OAREC anul viitor. Uh, ei ne-au prezentat punctul de vedere al OAREC, lucru foarte important pentru noi. Domnul Laszlo Ignești, Uh, directorul biroului din Riga a avut o contribuție foarte importantă pentru că ne-a oferit uh, informații foarte interesante. În primul rând, uh, am vorbit despre actul legislativ care este acum în pregătire și care va fi votat în iunie sau iulie acest an. Practic, avem uh, OAREC și oficiul OAREC. OAREC lucrează la un nivel înalt de excelență. Și una dintre marile realizări ale OAREC este că a creat un sistem de vot în privința Uh, plângerilor împotriva deciziilor OAREC. Pentru că um, autoritățile naționale de reglementare trebuie să fie foarte neutre. Am discutat despre uh, propunerea comisiei Și am aflat că sistemul uh, dublu de negociere funcționează bine. Că are că se bucură de un nivel înalt de independență și nu ar trebui să schimbăm acest lucru. Pentru că o schimbare ar putea avea Uh, ar putea avea un impact negativ asupra proceselor ce se desfășoară la nivelul organismelor naționale de reglementare. Eu îmi dau foarte bine seama că e vorba de o organizație cu un nivel înalt de profesionalism și nu ar trebui să facem nimic care să aibă un uh, impact negativ asupra uh, funcționarii sale. Vizita a avut loc, așa cum spuneam, la momentul potrivit. Am aflat lucruri foarte importante pe care vom uh, dori să le introducem în uh, documentul legislativ care se discută acum. Mulțumesc foarte mult! Uh, studiem aceste lucruri și vedem că această organizație funcționează bine și, sigur, sunt lucruri de îmbunătățit, dar să nu stricăm ce funcționează. Încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru acest uh, um, raport și pentru uh, că ne-ați spus că ați obținut informații foarte interesante. Vă Uh, mulțumesc foarte mult și acum trecem la punctul următor de pe agenda. Uh, misiunea Comisiei ITRE în Germania și Polonia. Domnul uh, participant a fost domnul Cabeson, doamna Matia și domnul Delombre. De fapt, a fost o delegație de 5 persoane Și aș vrea să invit pe participanți uh, să ne povestească ce s-a întâmplat acolo. Doamna Cabeson. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți, mâine votăm uh, raportul um, care a fost motivul acestei vizite. Cred că a fost o vizită foarte utilă pentru pregătirea acestui raport. Practic, am fost uh, la Berlin pentru a vedea cum funcționează un proiect public-privat între sectorul uh, public și un mare consorțiu privat. Și am uh, vizitat și Polonia, un stat membru nou, să vedem cum funcționează lucrurile și acolo. Prima reuniune a avut uh, loc la Berlin la um, Rolls-Royce, care participă la inițiativa comună Clean Sky și care acum desfășoară lucrări foarte importante de cercetare uh, în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 în acest sector. Am uh, vizitat și Bombardier, care este un uh, jucător uh, la nivel internațional în tehnologia uh, feroviară și este un membru fondator al inițiativei comune de cercetare. Bineînțeles, am urmărit felul în care funcționează parteneriatele public-private în ceea ce privește cercetarea în domeniul Uh, aeronauticii, felul în care se folosesc investițiile uh, private și cooperarea cu IMM-urile și uh, mediul universitar. Și, de asemenea, participarea la Clear Sky 2. Și, de asemenea, utilizarea fondurilor europene. Este vorba de Uh, susținerea unor investiții extrem de riscante în uh, cercetare și inovare din partea sectorului privat. Am vorbit și despre efectele Brexitului asupra uh, acestor programe și accesul la datele din acest sector. Și am discutat și calendarul cadrului financiar multianual și despre uh, elementele tehnologice legate de Clean Sky 2. În uh, Polonia am uh, vizitat unul dintre cele mai importante centre de cercetare în domeniul medicinei și vorbim și despre comunica, uh, comunitățile bazate pe cunoaștere și implicarea lor în aceste uh, programe. Am vorbit și despre uh, formul pentru tehnologie medicală și am vorbit despre durabilitatea sistemului medical în uh, contextul provocărilor legate de modificările demografice. Am vorbit și despre politica de participare, uh, am vorbit despre crearea de echipe, despre înfrățire și am uh, înțeles care sunt dificultățile de participare și am uh, văzut că, de fapt, nivelul de participare um, al acestor țări în uh, orizont 2020 este destul de redus. Am vorbit cu reprezentanții Centrului Național de Cercetare uh, și am aflat care este punctul de vedere instituțional. Și am vorbit și cu uh, rector ai universității, care ne-au vorbit despre complexitatea programului și ne-au spus că ar trebui uh, să fie mai simplu și să existe mai puțină birocrație. S-a vorbit despre lipsa de sprijin pentru inovație în acest moment și ni s-a vorbit și despre concentrația geografică și participanții au uh, cerut să se uh, includă în acest program și alte centre pentru un mai bun echilibru geografic. S-a vorbit despre participarea uh, grupurilor de experți și uh, despre participarea în programul cadru. Au fost acestea uh, temele cele mai importante abordate și aceste informații ne-au fost uh, foarte utile și le vom avea în vedere în, în uh, redactarea raportului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră sunteți responsabilă cu raportul la mijlocul perioadei pentru Orizontul 2020 și sper că vizita aceasta vă va fi de ajutor și dumneavoastră și raportorilor din umbră. La fel și cu domnul Toșenovski, care este uh, responsabil de uh, noul regulament privind OAREC. Ne vom uh, revedea mâine la ora 9, întrunirea, reuniunea coordonatorilor și la ora 10 vot. Așa că ne vedem uh, mâine cu marea majoritate la ora 10. Mulțumesc! Asici.